Dragi colegi, uh, vă rog să vă ocupați locurile. Avem la punctul 4 audiere privind uh, standardele minime pentru minoritățile din Uniunea Europeană, însă în timp ce vă așezați o să încep cu câteva anunțuri. Avem mai întâi adoptarea ordinii de zi, dacă nu există obiecții o declarăm adoptată, după care aprobarea procesului verbal al reuniunii din 2 uh, iulie, iunie, ianuarie și 7 decembrie și avem și câteva comunicări ale președintelui vis-a-vis -vis de profilul lingvistic. Nu vom avea Vom avea interpretare în toate limbile, cu excepția croatei, uh, danezei, letonei și galezei. Și apoi câteva recomandări. Mai întâi uh, numirea raportorilor pentru un aviz. Doamna Monica Macovei pentru proiectul de aviz privind raportul de control bugetar vis-a-vis -vis de uh, anchetele uh, OLAF pentru cooperarea cu um, pachetul european. Înțeleg că uh, avem aprobare. Și vă reamintesc și uh, că astăzi la ora 18 avem un vot electronic și apoi un vot împreună cu Comisia ECON la punctul 12 Va trebui cu toții să mergem să uh, ne alăturăm în Comisia Econ în uh, sala PHS 3C50, deci două voturi la Libe și un vot împreună cu Comisia Econ în sala 3C50. Mm, văd că sunt doar 2 eurodeputați în sală, așa că bănuiesc că ați uh, reținut tot ce am zis. Iar acum trec la punctul 4 de pe ordinea de zi. Bun venit tuturor oaspeților! care vor participa la acest punct. Dragi colegi, punctul 4 se referă la audierea privind standardele minime pentru minorități în Uniunea Europeană. Este vorba despre o mini-audiere. După cum știu colegii, este un uh, raport din proprie inițiativă, domnul Nag uh, fiind uh, numit uh, raportor în acest sens. În urma uh, amendamentelor depuse de uh, membri, acum se negociază amendamentele de compromis în uh, perspectiva adoptării raportului pe 27 septembrie. În acest context, uh, Uh, audierea de astăzi dorește să ofere um, informații valoroase pentru aceste amendamente. Avem alături de noi experți în acest domeniu și le urez bun venit acestora și anume domnul Gabriel Togamburg, uh, consilier uh, juridic senior la biroul directorului Agenția pentru Drepturi Fundamentale, domnul Michael Toici, șeful unității școli și multilingvism la DGEAC, doamna Zeta Uh, Georgia Dow, uh, șef adjunct de unitate drepturi, Politica pentru Drepturi Fundamentale la DG Just și Iana Balazova, administrator nediscriminare și coordonare pentru uh, minoritatea romă în cadrul DG Just. Avem alături de noi și pe domnul Marco Leidecker, șeful secretariatului uh, Comitetului de Consultativ privind Convenția Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale la Consiliul Europei, uh, doamna Gabriela Hrabanova, director executiv uh, European Roma Grassroots Organizations Network, ERGO, domnul Laszlo Bukowski, um, plenipotențiar al Guvernului Republicii Slovace pentru minorități naționale din Slovacia și doamna Edith Slezak, președinte Asociației Europene a Cotidianelor în Limbi Minoritare și Regionale din Italia. Iar pentru deschiderea audierii am plăcerea să-l rog pe domnul uh, raportor să spună câteva cuvinte. Mulțumesc frumos, domnule! Dragi colegi, onorați uh, invitați, vă mulțumesc pentru participarea la această um, audiere. Este un eveniment excepțional, ultimul înaintea votării pe acest dosar foarte important scopul fiind acela de a stabili standarde minime pentru minoritățile naționale și grupurile etnice din toată Uniunea Europeană. Apreciez sprijinul și cooperarea constructivă a grupurilor politice, a raportorilor din umbră și a delegațiilor naționale totodată și aș vrea să vă reamintesc că peste 50 de milioane dintre uh, cetățenii europeni uh, aparțin unei alte naționalități decât uh, cea a țării din, în care locuiesc. Comisia Europeană a pregătit un regulament al drepturilor minime privind educația, drepturile culturale uh, și excluzând uh, drepturile politice în sensul de a transmite un mesaj clar nu doar către statele membre, ci întregii lumi. Astfel, Uniunea Europeană poate deveni un lider și în acest uh, sector în lume. Avem alături de noi oratori excelenți care va, vor dovedi cât de important este acest dosar și care vor dovedi că drepturile minoritare nu slăbesc, ci întăresc loialitatea față de țara gazdă și totodată loialitatea față de Uniunea Europeană care le garantează aceste drepturi. Vă mulțumesc așadar. Mulțumim domnului Nonghi, raportorul, și fără să mai spun altceva, uh, dăm cuvântul oratorilor. Mai întâi, domnul Togambur de la Agenția pentru Drepturi Fundamentale. Aveți la dispoziție maxim șapte minute. Vă rog. Mulțumesc. Vreau să mă concentrez pe trei aspecte uh, diferite. Competența europeană, apoi uh, relația dintre Consiliul Europei și Uniunea Europeană și, în al treilea rând, câteva observații privind proiectul de raport, așa cum îl vedem în fața noastră. Începem cu competențele. Subiectul discutat astăzi este interesant, fiindcă depinde de um, persoana cu care vorbești pentru uh, felul în care înțelegi lucrurile. Uh, sunt care spun că nu e nimic de zis vis-a-vis -vis de minoritățile naționale, pentru că um, dacă spui ceva în acest sens, se încalcă uh, principiul subsidiarității, așa că mai bine să taci. Alții spun că Uniunea Europeană devine noul Consiliu al Europei pentru minoritățile naționale, fiindcă există noi instrumente disponibile la nivel supranațional, la nivel european. Cred însă că ambele opinii sunt uh, foarte greșite. vis a -vis de prima, trebuie să spun că depinde de care aspect al gestionării diversității vorbim, ca să știm dacă Uniunea Europeană are ceva de spus sau nu. Vorbim de trei niveluri. Primul nivel este, uh, se referă la cine are dreptul să intre pe teritoriul tău și evident aici Uniunea Europeană are foarte multe de spus. Uh, sunt uh, cetățeni uh, europeni cu drept de reședință permanentă, sunt uh, migranți și așa mai departe. Al doilea nivel al gestionării diversității este cum îi integrezi pe acești oameni, cum găsești incluziunea socială, cum combați discriminarea. Și din nou aici, atât Uniunea Europeană cât și statul membru au un cuvânt important de spus. Nu știu dacă al treilea nivel, care se referă la conservare, la păstrarea acestor drepturi, uh, este unul atât de clar în ceea ce privește competențele Uniunii Europene. Și aici Comisia are dreptate atunci când spune că problemele de auto, uh, autonomie regională, autodeterminare și construirea Constituției țin uh, de statele membre. Revenind apoi la modul în care uh, relaționează Uniunea Europeană cu Consiliul Europei, uh, eu sunt convins că uh, Consiliul Europei reprezintă standardul de aur în ceea ce privește drepturile minorităților în Uniunea Europeană și va rămâne așa. Însă mă bucur să văd că proiectul de raport al domnului uh, Nog face uh, referire la orientarea numărul 5 în ceea ce privește cooperarea dintre cele două instituții adoptată în 2005, care spune că Uniunea Europeană trebuie să se străduiască pentru a transpune obligațiile internaționale adoptate în cadrul Consiliului Europei dacă uh, subiectul respectiv intră în domeniul de aplicare al achiului comunitar. Și dacă ne uităm acum la Convenția Cadru a Consiliului Europei, putem să împărțim uh, dispozițiile în trei categorii. Sunt acele dispoziții unde Uniunea Europeană nu are nimic de adăugat. Se referă la autonomie regională, ă, dreptul de a avea educație în limba maternă la universitate și așa mai departe. Aici Uniunea Europeană nu are ce valoare adăugată să aducă. Apoi există al doilea grup de dispoziții unde, într-adevăr, Uniunea poate să ajute prin instrumente neobligatorii, pentru că poate oferi stimulente politice. De exemplu, întrebarea dacă sau nu sau cum să respecti identitatea persoanelor care aparțin unei minorități naționale. Și, în sfârșit, Convenția Cadru mai are și un set de provizii, un, de dispoziții unde Uniunea Europeană are dreptul și posibilitatea de a adopta texte legislative. De exemplu, articolul 10, alineatul 3, îți dă dreptul ca atunci când ești arestat de poliție să fii informat, informat în limba ta maternă. În 2016, Uniunea Europeană a adoptat directiva 64, care transpune acest lucru în uh, procedurile penale. E vorba doar de transpunerea dreptului internațional la nivelul dreptului național, oferindu-i astfel um, supremație, ceea ce arată cât de mare poate fi sinergia dintre aceste instituții. Cred că orice text legislativ internațional are un nucleu comunitar prin care Uniunea Europeană poate transpune respectivele obligații în sectorul său. În sfârșit, înainte de a trece la raport, care, după cum știți, are 30 de aliniate și aici le putem uh, grupa. Vedeți că îmi place să grupez. Putem grupa așadar diverse categorii de dispoziții. Există Ehm, vreo 10 aliniate care nu fac decât să reconfirme principii, nu oferă recomandări. Apoi mai avem vreo alte 10 care oferă recomandări atât către Uniunea Europeană cât și către statele membre. Și evident aici e, lucrurile sunt delicate. Majoritatea acestor aliniate funcționează bine, însă unele, după cum spuneam, sunt delicate. Aliniatul 21, de pildă. Parlamentul um, îndeamnă Uniunea Europeană să se asigure că uh, persoanele aparținând minorităților naționale au dreptul să primească educație în limba, um, limba maternă nu poți să ceri comisiei să asigure ceva. Ea poate să contribuie, dar să asigure ceva într-un sector care nu ține de domeniul de aplicare al acquis comunitar este um, o exagerare. Apoi există un grup de dispoziții care se adresează doar statelor membre sau doar, doar statele uh, Uniunii Europene. Sunt patru dispoziții care se adresează doar Uniunii Europene, nicio problemă majoră, dar să ne uităm, de exemplu, la aliniatul 22, unde se spune că Comisia Europeană trebuie să creeze unități responsabile pentru predarea în limba maternă în curicula școlară. Din nou, se așteaptă prea mult de la această instituție. În concluzie, eu aș spune că lipsește un element. Raportul se axează clar pe integrarea ă, pozitivă, deci ce, ce poate să facă activ Uniunea Europeană, dar mai este și cea de-a doua, uh, cel de-al doilea element, integrarea negativă. Dacă ai un sistem puternic de protecție a minorităților la nivel național sau la nivel regional și principiile te obligă să aplici uh, principiile uh, acestora tuturor uh, cetățenilor europeni, ce înseamnă asta vis-a-vis de protecția minorităților la nivel național. Cred că raportul ar trebui să abordeze și acest subiect, pentru că există jurisprudență în acest sens. În încheiere, mm, trebuie să spun că sunt două lucruri. Unu, limitarea competențelor Uniunii Europene și al doilea, potențialul enorm pe care îl oferă Uniunea Europeană pentru îmbunătățirea protecției. Și dacă una din aceste două dimensiuni nu este luată în serios, nu vom ajunge prea departe. Mulțumesc frumos! Mulțumim și acum să trecem la domnul Leidecker. reprezentantul Comisiei timp de șapte minute. Eh, so um, uh, my colleagues and myself are here. Eu și colegii mei suntem aici uh, și reluăm intervenția domnului Togenburg, continuând-o și explicând acțiunile uh, Comisiei cu impact benefic, impact benefic asupra protecției drepturilor minorităților. Ne vom referi și la limitele competențelor noastre. E vorba de respectarea drepturilor uh, cetățenilor care aparțin minorităților, un drept stipulat în articolul 2 din Tratatul pentru Uniunea Europeană și o valoare fondatoare a Uniunii Europene. toate aceste valori fondatoare există în Carta Drepturilor Fundamentale și acolo sunt transpuse prevederile articolului 3 în măsuri concrete. De exemplu, articolul 21 din cartă interzice discriminarea în baza apartenenței la o minoritate națională, iar articolul 22 spune că Uniunea Europeană va respecta minoritățile și diversitatea culturală, lingvistică și așa mai departe. Drepturile fundamentale cu precădere dreptul la non-discriminare, sunt, trebuie să fie respectate în contextul implementării legislației europene. Și totuși trebuie să subliniem un aspect. Și asta din capul locului. Comisia nu are competență și prerogativ de a acționa în ceea ce privește minoritățile. Articolul 2 din Tratatul pentru Uniunea Europeană și din Carta pentru Drepturile Fundamentale nu pot servi drept temei juridic pentru instrumente legislative, mai ales ă, faptul că Comisia nu are niciun prerogativ în ceea ce privește definirea, recunoașterea statutului minorităților, autodeterminarea, autonomia, sau uh, regimul care guvernează uh, limbile regionale sau minoritare. Aceste chestiuni țin de răspunderea statelor membre și statele membre trebuie să se asigure că este conformitate cu legea constituțională, iar în ceea ce este obligațiile internaționale și acestea trebuie respectate și trebuie oferite toate instrumentele juridice în așa fel încât dreptul persoanelor aparținând minorităților să fie respectate. Fiind date aceste obligații internaționale, menționăm și tot ceea ce derivă din instrumentele Consiliului Europei, cum ar fi Convenția Cadru pentru Protecția Minorităților Naționale sau Carta Europeană pentru Limbile Regionale sau Minoritare. Acestea fiind spuse, Tratatul conferă totuși prerogativele europene de a crea politici și instrumente care să contribuie la protecția drepturilor minorităților. Și asta în diferite contexte. De exemplu, în cadrul competențelor sale, Comisia s-a folosit de anumite prerogative pentru a dezvolta politici care să asigure promovarea și respectul unor drepturi de relevanță importantă pentru minorități. E vorba de antidiscriminare, de exemplu, apoi combaterea rasismului, promovarea toleranței și a dialogului intercultural, promovarea participării democratice și sprijinirea statelor membre în ceea ce privește acțiunile pentru multilingvism. O legislație importantă în ceea ce este lupta împotriva discriminării se referă la Convenția Cadru pentru combaterea xenofobiei și rasismului în domeniul penal, și anume să devină um, să, să se poată oferi o pedeapsă, mă scuzați, în cadrul în care se incită la uh, violență sau în cadrul în care se rostește un discurs pe bază de ură. Dacă se fac trimiteri la apartenența religioasă, etnică a unei persoane, dacă se face discriminare culturală, atunci uh, trebuie să se poată lua măsuri. La fel și incitarea la ură, în bază de sex, religie, naționalitate, trebuie să poată fi pedipsită și în domeniul uh, serviciilor audiovizuale, în așa fel încât uh, la, în, în media să nu se ajungă la incitare. E și uh, vorba de alinierea directivelor uh, pentru a putea combate rasismul și xenofobia, în așa fel încât să poată fi respectată culoarea, originea, etnia și așa mai departe. Comisia, în plus, a luat o serie de măsuri pentru a se asigura că ura, intoleranța sunt combătute mai eficient în teritoriu. Și anume, Comisia, în 2016, a convenit cu platformele IT asupra unui cod de conduită pentru a combate discursul pe bază de ură în mediul online. Facebook, YouTube, Twitter, uh, Microsoft și acum avem și Dailymotion, Google, Instagram care ni s-au alăturat. Rezultatele fiind clar pozitive. Evaluarea recentă făcută de organismele publice și de ONG-uri arată că, în general, 70% din conținutul ilegal pe bază de ură a putut fi înlăturat de pe aceste platforme. Se cooperează strâns cu o rețea de ONG-uri care să monitorizeze internetul. E vorba de ONG-uri care se, sunt specializate pe uh, firul narrativ anti-romi și anti-musulmani. Se oferă sprijin țintit pentru a oferi ajutor comunităților vulnerabile. De asemenea, există un grup de la nivel înalt care aduce la un numitor comun mai multe organizații ale societății civile și statele membre pentru a discuta despre formele specifice uh, de intoleranță, de exemplu, împotriva uh, țiganilor, în așa fel gypsies, în așa fel încât să putem identifica mai bine crimele pe bază de ură se coordonează și activitatea unui subgrup pentru ca astfel să poată fi colectate date din domeniul criminalității uh, cu privire la discursul pe bază de ură. Avem programe de cetățenie pentru societate, pentru statele membre, în așa fel încât să combatem crimele pe bază de ură, discursul pe bază de ură, să facem un schimb de bune practici și să ne axăm pe formele specifice de intoleranță și promovăm activități interculturale. Un alt domeniu relevant pentru minorități se referă la participarea democratică și promovarea acestea. Avem raportul pentru cetățenie și acolo s-a stipulat că este o prioritate pentru comisie de a spori uh, de participarea democratică a cetățenilor europeni, mai ales în ceea ce privește grupurile subreprezentate. Comisia vrea să se asigure că participarea la alegeri și că dreptul electoral sunt lucruri respectate. Vrem să existe un schimb de bune practici între statele membre, în așa fel încât toți cetățenii europeni să poată participa la vot, mai ales în ceea ce privește grupurile subreprezentate. În aprilie trecut, Comisia s-a întrunit cu autoritățile electorale în așa fel încât să vedem cum putem susține participarea democratică a grupurilor subreprezentate. Și a avut loc și un colocviu, eh, și mă scuzați, în noiembrie va avea loc un colocviu pentru drepturile omului și se va discuta despre democrație. Se va discuta despre participarea democratică a grupurilor subreprezentate. În plus, Comisia mai finanțează și alte proiecte pentru a spori mobilitatea cetățenilor în țările gazdă, tocmai pentru a veghea la participarea democratică. Vrem să avem uh, diversitate lingvistică și culturală. Acestea fiind spuse, dau cuvântul colegului meu care se va axa mai mult pe acțiunile antidiscriminare ale Comisiei. Mulțumesc foarte mult că îmi dați cuvântul. După cum ați ascultat până acum, uh, ținând cont de competențele care revin, Uniunea Europeană are suficiente instrumente la îndemână în domeniul antidiscriminării. Avem directiva pentru egalitate rasială, de exemplu, relevantă pentru etnia romă. Când am adoptat această directivă, a fost în urmă cu vreo 20 de ani, iar în anul 2015 Comisia a lansat primele proceduri de încălcare a obligațiilor uh, pentru că au fost încălcări ale drepturilor uh, Uh, copiilor de etnie romă. În Republica Cehă se întâmpla asta, e vorba de accesul la educație, după cum spuneam, și apoi au mai fost alte proceduri de încălcare obligație împotriva altor două state, Slovacia și Ungaria, pe același subiect. Noi suntem gardianul tratatelor. Comisia Europeană, în această calitate, și ia foarte în serios rolul, mai ales când uh, drepturile omului sunt încălcate. Comisia Europeană nu are nicio problemă să intervină când se cade. Apoi, uh, în plan procedural, vreau să spun că obiectivul procedurii de încălcare n-a fost acela de a sancționa statele membre neapărat, ci de a remedia situația, și anume să ne asigurăm că acești copii de etnie romă au acces egal la educație de calitate, ca orice alți copii. Discutând apoi despre cetățenii de etnie romă, vedem că situația este complexă. De ce mă refer la etnia romă? Pentru că sunt minoritatea cea mai importantă, 10-12 milioane în Uniunea Europeană, dar și în țările de extindere. Deci, ținând cont de această populație, situația este complexă și e adevărat că soluțiile nu sunt întotdeauna directe. Nu e vorba doar de discriminare, în cazul acestor cetățeni e vorba de marginalizare socioeconomică. Acești oameni trăiesc în niște condiții precare. În secolul 21, în teritoriul Uniunii Europene, uh, se întâmplă ca cetățenii de etnie romă să nu aibă acces la utilități de bază, acces la apă potabilă, de exemplu. Noi nu ne putem imagina așa ceva. Dar vă dați seama, e cu efect asupra sănătății. Copiii sunt plasați în școli speciale pentru copii cu probleme um, mentale, deși ei sunt perfect sănătoși. Se întâmplă asta doar din cauza că nu vorbesc uh, până la șase ani limba oficială a țării sau pentru că nu au, uh, uh, nu au abilitățile motorii pe care ar trebui să le aibă un copil de acea vârstă. Situația este complexă, soluția nu este una simplă această problemă, această discriminare a cetățenilor de etnie romă, o problemă generală în Uniunea Europeană, a rezultat uh, în priorități politice în anul 2010 la Comisie. De atunci, Comisia a implementat un cadru solid de instrumente politice financiare. Colega mea Zeta s-a referit deja la câteva astfel de instrumente și proiecte. Comisia monitorizează acum progresul Trebuie însă să recunoaștem că ritmul nu este atât de accelerat, ritmul îmbunătățirilor, pe cât ne-am dori. La ora actuală, facem o evaluare exhaustivă a principalului instrument politic implementat în 2010, cadrul european pentru o strategie privind integrarea romilor. Mai multe părți interesate au putut uh, contribui la această evaluare printr-o consultare online – Rezultatele evaluării vor fi publicate în noiembrie în acest an. Monitorizăm progresul obținut în statele membre Vreau să subliniez că răspunderea primară față de integrarea persoanelor marginalizate ține de statele membre, dar Uniunea Europeană are totuși câteva competențe, deși limitate aici, fiindcă discutăm despre cetățeni europeni. Dar, să nu uităm, răspunderea principală este la statul membru. Progresul statul, statelor membre este monitorizat și în semestrul european din cadrul Europa 2020 și prin procedurile de încălcare pe care le-am menționat. Am menționat directiva pentru egalitate rasială, dar mai e o directivă relevantă în acest domeniu. Directiva pentru egalitatea în domeniul ocupării, care interzice discriminarea pe anumite fonduri, dar se limitează totul la um, domeniul muncii și la angajare se, face, se lucrează acum la o nouă propunere pentru o nouă directivă care să extindă un pic uh, competențele, să nu mai limităm totul la ocupare și angajare. Poate că e mai bine să mă opresc aici, dar vă stăm la dispoziție pentru alte întrebări, mulțumindu-vă de pe acum pentru atenție. Președintele, mulțumim. Mai e un vorbitor de la comisie. Domnule președinte, permiteți-mi și mie să uh, mă exprim uh, pe scurt despre educație și cultură. Michael Tosh? Îmi pare rău, credeam că sunteți absent, dar iată-vă. Foarte pe scurt, vă rog, căci mai sunt și alți vorbitori. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce este chestiune specifice ce țin de educație și cultură, ele apar în raport. Ca temei juridic avem articolul 165 și 167 din tratat, se stipulează acolo foarte clar ce rol avem noi, cei din Uniunea Europeană, acela de a încuraja cooperarea între statele membre și de a susține și suplimenta acțiunile. Adică încercăm să promovăm și să oferim asistență uh, statelor membre, să promovăm acțiunile din statele membre, știind totuși că răspunderea principală este um, în statul membru. E un fel de cooperare politică și avem programe de finanțare pentru a susține statele membre. Așa cum spunea domnul Togenburg, Se muncește mult în acest domeniu și cu Consiliul Europei, mai ales în ceea ce privește Carta Europeană pentru Limbi Regionale și Minoritale. De acolo avem instrumentul internațional pentru educație și utilizarea limbilor în plan uh, internațional. Cooperăm strâns cu Consiliul Europei și cu Centrul European pentru Limbi Moderne de la Graz pentru a promova uh, integrarea limbilor minoritare. Noi promovăm și învățarea limbii în Uniunea Europeană. Recent am înaintat o propunere pentru învățarea limbii, ținând cont uh, de complexitatea problemelor din Uniunea Europeană, promovăm toate limbile, dincolo de cele oficiale. Și discutăm cu statele membre despre cum să promovăm predarea și învățarea tuturor limbilor care există în cea mai bună manieră posibil. Facem asta prin programele de cooperare și uh, menționez aici Erasmus Plus ca cel mai important program. Prin Erasmus Plus promovăm toate limbile, învățarea tuturor limbilor. Sunt mai multe proiecte care vizează limbile minoritare. Deci nu e vorba doar de limbile oficiale. Și în urmă cu câteva săptămâni, în iunie, am fost la intergrupul Parlamentului European pentru limbile minoritare ca să arăt ce facem noi în domeniul educației și culturii. În concluzie, e un domeniu în care încercăm să promovăm toate oportunitățile, înțelegând, desigur, că, în termen juridic, competența este în statele membre. Încercăm să încurajăm un schimb de bune practici, în așa fel încât uh, să ne asigurăm că diversitatea lingvistică este propulsată cât mai mult în Uniunea Europeană. Mulțumim pentru asta, spune președintele. Era într-adevăr un aspect specific al raportului, diversitatea lingvistică, multilingvismul. Mulțumesc pentru aceste adăugiri. Mai departe, o prezentare din partea Consiliului Europei Uh, în persoana domnului Marco Leidecker. Vă rog. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau mai întâi să vă mulțumesc pentru invitație. E adevărat că e o mare plăcere și o mare onoare să iau cuvântul astăzi, cu atât mai mult cu cât e vorba de un subiect care pare să fie din ce în ce mai prioritară în Europa, și anume protecția la minorităților naționale. În următoarele minute voi încerca să vă prezint pe scurt două aspecte și primul e rolul Consiliului Europei. Am fost foarte încântat să aud că Consiliul Europei a fost menționat de mai multe ori, dar acum aș vrea să intru mai în detaliu fără să fiu în măsură să epuizez subiectul totuși. Și al doilea aspect aș vrea să spun câteva cuvinte în ceea ce privește Convenția Cadru pentru Protecția Minorităților, felul în care aceasta funcționează, structura sa și poate și mai important pentru dezbaterea pe care o veți avea, cooperarea cu diferite minorități cheie și diferite sisteme de protecție pentru aceste minorități. Dați-mi voie să încep, deci, cu prezentarea Consiliului Europei. Nu vă va surprinde dacă vă spun că avem o uh, experiență îndelungată pe acest subiect. Istoricii spun că prima dată când au fost menționate minoritățile și nevoile lor de protecție, bine, a fost în 1949. A fost chiar primul an în care s-a înființat Consiliul Europei și timp de ani de zile subiectul a fost pe ordinea zilei, la ordinea zilei. În 1993, ca urmare a dezintegrării URSS și a, cu, odată cu apariția ostilităților în fosta Republica Iugoslaviei, subiectul a devenit unul prioritar. În octombrie 1993 a avut loc și un summit în care două instrumente au văzut lumina zilei. Primul se referă la Convenția Cadru pentru Protecția Minorităților și al doilea e vorba de Carta Europeană pentru Limbile Regionale și ale Minorităților. În uh, iunie anul acesta, ambele tratate vor uh, sărbători 20 de ani de la intrarea lor în vigoare. E clar că a fost vorba de o conferință pe do- organizată timp de două zile, cu foarte multă participare. Ministrii au venit la Strasburg și asta demonstrează că acest subiect în continuare este unul prioritar. Pentru a monitoriza aceste instrumente pe care le-am menționat, mai avem la nivel de Consiliul Europei și alte posibilități, cum ar fi cooperare, activități de cooperare țintită pentru a-și susține statele sale membre și, până în prezent, anul acesta, Consiliul Europei a fost în mod activ implicat în consiliere în ceea ce privește legislația în Arma Armenia, Ucraina și Albania pe acest subiect. În aceste domenii conlucrăm frecvent cu biroul înaltului comisar pentru minorități care se află la Haga. Și, în final, dacă tot mă refer la Consiliul Europei, trebuie să mă refer și la Comisia de la Veneția, care încă din 1999 a adoptat o serie întreagă de avize în ceea ce privește redactarea legislației și a Constituției pe chestiuni de protecția minorităților în foarte multe țări europene și am să numesc doar câteva, Bosnia-Herzegovina, Croația, Ungaria, Lituania, Muntenegru, Republica Moldova, România și Ucraina. Și a acoperit o gamă foarte largă de subiecte printre care și utilizarea limbilor oficiale, limbilor minorităților în domeniul educației, situația minorităților în anumite țări, uh, situația persoanelor indigene în anumite țări și așa mai departe. Nu prea mult timp la dispoziție acum, însă aș vrea totuși să vă prezint câteva idei uh, Um, pentru redactarea proiectului de rezoluție și aș vrea să fac acest lucru prezentându-vă situația actuală a Convenției Cadru. În acest context, este poate important să amintim faptul că această Convenție Cadru uh, este singurul instrument multilateral obligatoriu care a fost votat pentru protecția minorităților naționale. Și încheierea negocierilor în anii 90 a fost și reprezintă în continuare o realizare deosebit de importantă și ratificarea acestei convenții cadru în continuare reprezintă un adevărat catalog de drepturi ale minorităților care includ diferite domenii și am să le menționez pe toate. Dreptul de a își utiliza propria sa limbă în viața privată, în public, în scris, dreptul de a utiliza nume și prenume uh, din uh, limba minoritară, dreptul de a avea o uh, posibilități de formare și de educație private în această limbă, dreptul de a utiliza această limbă minoritară. Apoi, Convenția Cadru de asemenea impune statelor obligația să promoveze un cadru prietenos cu aceste drepturi ale minorităților printre care putem menționa posibilități de formare, de predare, acces la manuale și așa mai departe. Pe scurt, Convenția Cadru nu este un tratat care pur și simplu doar promovează drepturile minorităților ci contribuie la interesul întregii societăți pe atare și ei insistă asupra responsabilității diferitelor părți implicate în construirea acestui sistem de protecție, în integrarea minorităților, în așa fel încât acestea să fie acceptate și să se poată dezvolta. Dincolo de introducerea unor drepturi pentru minorități și încurajarea statelor membre de a promova politici adecvate, Convenția Cadru se asigură că aceste obligații sunt în mod activ monitorizate. Există diferite avize care sunt redactate de o comisie autonomă de consiliere, um, după care urmează adoptarea unei rezoluții de către miniștrii Consiliului Europei. Până în prezent, 39 de state membre au semnat și ratificat această convenție, bazându-se pe acorduri și această convenție cadru se aplică acum și în Kosovo. Deși nu este un instrument uh, euro, tip standard european, pentru că aparține Națiunilor Unite, are totuși posibilitatea de a oferi o protecție extinsă pentru minorități, chiar și acelor state care deocamdată nu sunt membre ale Uniunii Europene și, mai mult decât atât, 16 state membre ale Uniunii Europene au ratificat Carta pentru um, promovarea limbilor minoritare. Și acum, dacă îmi permiteți, încă câteva minute, aș dori să evoc câteva caracteristici ale Convenției Cadru și al uh, protecției minorităților naționale în general, care cred eu că pot fi utile pentru dezbaterele viitoare pe marginea proiectului de rezoluție. Mai întâi și foarte important, nu există o definiție internațională larg acceptată a ceea ce înseamnă o minoritate națională. Punctele de vedere sunt foarte diferite în ceea ce privește caracteristicile unei minorități naționale și există diferite definiții utilizate de către părțile uh, care participă la convenție. Mai mult decât atât, în uh, textul convenției nu avem o astfel de definiție. Convenția cadru nu uh, există uh, de sine stătător, nu există un text nici la nivel de Națiuni Unite, nici în ceea ce privește protecția uh, minorităților care să conțină o astfel de definiție a ceea ce înseamnă o minoritate. În consecință, în cadrul Convenției Cadru, părțile implicate definesc care este sfera de acoperire a acestui instrument, dar uh, Comisia pentru Consiliere este cea care poate fi în măsură să adreseze întrebări pertinente în așa fel încât să se asigure că aceste grupuri minoritare uh, pot beneficia pe deplin de drepturile oferite și protejate prin cadrul Convenției Cadru. În foarte multe cazuri, comentariile formulate de către Comisia de Consiliere pot duce la un dialog între statul respectiv și Comisia de Consiliere. Dar, și mai important decât atât, vor duce la un dialog care să fie lansat în interiorul statului respectiv. Și vreau să subliniez faptul că lipsa unei astfel de definiții duce la o flexibilitate, la o nevoie de flexibilitate în aplicarea acestor instrumente, ceea ce este de altfel și în interesul uh, protecției acestor minorități. Mai mult decât atât, Comisia de consiliere poate evalua diferit, diferite criterii oferite în cadrul protecției minorităților și pe care le poate identifica și poate avocații în rândul dumneavoastră ace- uh, cunosc acest articol 3.2 din Convenția Cadru și dreptul de a identifica aceste nevoi este un, o garanție foarte importantă în cadrul drepturilor omului. Pentru că în momentul în care se impune un statut și o anumită protecție din afară, drepturile minorităților nu sunt întotdeauna garantate. Dreptul acesta nu este unul absolut și Convenția 4 indică faptul că aceste drepturi ar trebui să poată fi exercitate de bună credință. Și citez, dacă îmi permiteți, pentru că e un pasaj important, aliniatul acesta, deci articolul 3.2, nu implică drepturi pentru ca persoanele să poată aleagă în mod arbitrar uh, dacă aparțin sau nu unei minorități naționale. Dreptul acesta este inseparabil de criterii obiective care se aplică identității persoanelor respective. Și atât că ajung la cea de-a treia caracteristică a Convenției Cadru, și anume, Convenția Cadru nu este un instrument doar de antidiscriminare. Am auzit uh, câteva idei uh, legate de mandatul de antidiscriminare de care dispune Comisia Europeană. Nu, acest instrument merge și mai departe decât politicile de antidiscriminare. Și dacă îmi permiteți, din nou, domnule președinte, am să citez, ca să fie clar, Articolul 4.2 spune că părțile pot adopta atunci când este necesar măsuri adecvate, tocmai pentru a promova în toate domeniile social, politic, economic, uh, o egalitate de plină între persoanele care aparțin minorităților naționale și cele care fac parte din majoritate. Și aliniatul crucial care urmează este următor. Măsurile adoptate nu trebuie să fie considerate drept un act de discriminare. Deci, uh, nu e o, de antidiscriminare. Nu e o măsură doar de antidiscriminare, ci merge și mai departe decât atât. Și poate că ar fi bine să luăm acest lucru în considerare în momentul în care v-ați dezbate rezoluția. Și din nou, Convenția Cadru nu există în mod de sine stătător, ci Există o declarație în 1992 de Națiunilor Unite în ceea ce privește drepturile uh, minorităților etnice și religioase și are un articol, articolul 8, care este formulat cam în același fel. Trebuie să notăm că ambele instrumente, Convenția Cadru și uh, Declarația, sunt produsele finale a unor reușite treptate pentru a asigura drepturile minorităților și protecția acestora, așa cum sunt ele prevăzute în diferite instrumente de protecție ale drepturilor fundamentale, cum ar fi Convenția pentru Drepturile Fundamentale și în diferitele instrumente antidiscriminare. Și e clar că se merge mai departe decât atât. Din experiența din ultimele decenii am constatat că pânsurile pozitive luate de către state sunt necesare în așa fel încât să avem uh, un anumit grad de protecție oferit persoanelor care fac parte din minorități naționale. Domnule președinte, am văzut că mi-ați făcut semn că am vorbit prea mult, îmi cer scuze, dar am făcut acest lucru cu intenția de a contribui la munca dumneavoastră într-un mod util pentru că știți foarte, multe, foarte bine că sunt în multe din statele europene minorități care poate se află în situații uh, mai dificile, sub presiune și discuțiile dumneavoastră poate vor duce la o relansare a acestui subiect și să sperăm că contribuția noastră va liniști spiritele. Mulțumesc! Thank you for the excellent presentation. Mulțumim pentru această prezentare excelentă în ceea ce privește Convenția Cadru. E adevărat că pentru Uniunea Europeană e un pic diferit. Da, putem avea această Convenție Cadru, dar avem poate și o situație mai complicată în ceea ce privește minoritățile. Tocmai de aceea prezentarea Comisiei a fost atât de diferită ca și abordare. Deci nu avem o, uh, poate o abordare atât de cuprinzătoare și tocmai de aceea s-a pus accentul pe atât de multe domenii diferite în ultima vreme și mă gândesc că da, a fost foarte util să avem și un punct de vedere exprimat de Consiliul Europei, pentru că aveți o moștenire de durată în acest domeniu foarte utilă. Deci vă mulțumesc foarte mult! Și iată că acum putem trece direct la directorul executiv, doamna Hraba Nova, din partea Ergo. Vă rog, șapte minute. Uh, mulțumesc, domnule președinte și vă mulțumesc și pentru amabilitatea de a mă invita astăzi la această audiere. Doamnelor și domnilor, în numele Ergo, salutăm foarte mult uh, moțiunea privind uh, rezoluția uh, Parlamentului European pentru standarde minime pentru minoritățile din Uniunea Europeană este esențial ca minoritatea romă să fie recunoscută ca atare atât în Uniunea Europeană cât și în afară. Ergo, uh, um, rețeaua organizațiilor um, din Uniunea Europeană pentru um, minoritatea romă își dorește să lucreze cu ONG-urile uh, locale în viața lor de zi cu zi, atât în uh, Europa Occidentală cât și în Balcanii de Vest, Turcia și Ucraina. Salutăm foarte mult patrimoniul cultural european, bogat și divers și ne bucurăm că etnia romă îmbogățește spectrul acesteia, însă uh, vedem totodată faptul că protecția asigurată uh, acestei minorități uh, nu este întotdeauna pusă în practică ca atare guvernele nu fac diferență între minorități uh, uh, rasiale, etnice sau naționale. Este necesară definirea acestor minorități și a drepturilor lor, dar și asigurarea protecției împotriva discriminării și rasismului. Dați-mi voie să vă fac o scurtă prezentare a recunoașterii etniei Roma ca minoritate. Uh, pentru ca să a vedea că aici standardele sunt uh, necesare. Uh, populația Roma este recunoscută ca minoritate uh, națională în țările din Europa de Est, uh, unde sunt și cei mai numeroși, de exemplu Cehia. Însă, acolo, politica oficială nu are impact semnificativ asupra discriminării, marginalizării și temei uh, de atacuri fizice cu care se confruntă multe persoane uh, de etnie romă. Situația este diferită în Franța, Italia, Grecia și Spania, unde uh, populația romă nu este recunoscută ca minoritate națională. În Regatul Unit nici nu există această definiție, însă autoritățile fac uh, referire la această populație ca grup uh, sau rasă. Uh, Propunerile de recunoaștere a populației Roma ca minoritate au fost lansate, de exemplu, în Parlamentul italian, dar niciodată nu au avut succes până acum. Germania recunoaște uh, populația romă dar nu pe cei uh, cu un trecut uh, de migrație. Deci există goluri chiar și în țările unde uh, populația romă este recunoscută ca minoritate um, națională. La fel se întâmplă și cu și în Austria, unde Roma, populația romă este recunoscută din 1993, dar doar um, ca populația autohtonă care a trăit în țară din secolul al XV-lea înainte. Cei care au migrat ulterior nu se bucură de acest statut, chiar dacă ei reprezintă marea majoritate a uh, romilor din Austria de astăzi. Irlanda a recunoscut uh, călătorii irlandezi ca o minoritate etnică anul trecut, deși uh, populația romă nu a fost recunoscută ca atare. De exemplu, romii finlandezi sunt recunoscu- recunoscuți în Constituția Finlandei ca minoritate națională. Aceste informații uh, provin din monitorul uh, civic al romilor și vedem uh, de, de, uh, implicații multiple. Lipsa politicilor, incapacitatea de a uh, consolida activitățile în acest sens, lipsa schemelor financiare alocate în special pentru a contracara excluderea romilor. Uh, chiar și instituțiile în care lucrează pentru rom se confruntă cu dificultăți toate țările au structuri uh, instituționale specifice pentru a proteja cetățenii împotriva discursului uh, și uh, infracționalității de ură. De pildă, toate provinciile spaniole au acum un procuror specializat în infracțiunile urii și discriminare. Însă aceste structuri nu aduc beneficii romilor adeseori. În plus, um, statutul romilor nici nu este recunoscut ca atare și nici infracțiunile împotriva țiganilor nu sunt văzute ca atare de instituțiile responsabile. Noi considerăm că viața minorităților din toate țările sunt fragile. Cadrul politic privind minoritățile depinde de voința politică și de climatul social, mai ales în ceea ce privește romii. Lucrurile sunt mai dificile pentru că ei nu au o țară de origine din care să fi plecat. Și atunci, uh, sprijinirea dezvoltărilor și sprijinirea patrimoniilor cultural, precum și standardele minime pentru protecția și recunoașterea lor, sunt esențiale. Uniunea Europeană este un, um, o zonă de siguranță care le oferă speranță. Uh, Textul din 2015 și raportul publicat în 2017 um, arată că situația romilor se înrăutățește și sunt necesare acțiuni urgente pentru a uh, remedia discriminarea și marginalizarea care durează de secole. Ne dorim ca standardele minime pentru minorități să se aplice atât minorităților naționale cât și celor etnice. De asemenea, o să acordăm atenție deosebită caracterului intersecțional, mai ales când vorbim de discriminarea persoanelor LGBT și a persoanelor cu dizabilități trebuie adoptate măsuri proactive și reactive pentru a asigura um, accesul la acestor grupuri minoritare la servicii și pentru a oferi formarea obligatorie pentru reducerea acestor bariere. Pentru a crea încredere, trebuie create comisii de reconciliere. Însă, cel mai important este că nu se va re, uh, realiza nimic fără consultare cu grupurile majoritare la nivel uh, național și regional pentru a evalua programele specifice minorităților, cât și programele generale pentru a, asigura, a ne asigura că nu există discriminare. Mulțumesc frumos! Mulțumesc uh, frumos, spune președintele, și trecem direct la Laslo Bukovski reprezentant plenipotențiar al Guvernului Republicii Slovace pentru minoritățile naționale. Doamnelor și domnilor, în primul rând vreau să mulțumesc pentru această invitație. Domnule președinte, ați spus că sunt din Slovacia. Voi profita însă de posibilitatea pe care mi-o oferă Parlamentul European, voi vorbi în limba mea maternă, maghiară, astfel arătându-vă cât de importantă este pentru mine uh, ideea multilingvismului și cât de important este faptul că dumneavoastră garantați multilingvismul. E vorba aici de dreptul minorităților în Uniunea Europeană. Vom arăta care sunt lacunele care au rezultat, care sunt posibilitățile care există cu privire la cadrul juridic. Drepturile minorităților sunt atot cuprinzătoare, dar garantarea drepturilor lingvistice eh, pentru mine înseamnă o prioritate. Limba este un mecanism de comunicare, este cel mai important uh, element al identității. Identitatea este limba pe care o vorbești. În Uniunea Europeană nu există un cadru unificat în ceea ce privește dreptul minorităților, dar iată că extinderea Uniunii Europene a jucat un rol important pentru minorități la acest capitol. În anii 90, au fost uh, adoptate două acorduri cu privire la uh, minorități și limbile minoritare și Acestea au fost documentele care au jucat un rol important în ceea ce privește soluționarea conflictelor grele uh, de pe fostul teritoriu al Republicii Iugoslave și de, din fostele teritorii URSS. A fost important să fie respectat dreptul minorităților la vremea respectivă. Am văzut cum uh, uh, toate acestea pot servi la soluționarea conflictelor. În Uniunea Europeană, marja de manevră în statele membre este mare. Statele membre joacă un rol important aici. Întrebarea este dacă speranțele au fost întrunite în ultimele decenii. Am avut niște speranțe în ceea ce privește cele două tratate relevante pentru dreptul minorităților și vreau să știu mm, dacă carta din 1998 uh, uh, a asigurat uh, multilingvismul, pentru că s-a constatat că există mai bine de 80 de limbi minoritare pe continentul nostru și, din păcate, trebuie să recunoaștem că multe state n-au ratificat acordul din 1998. Trebuie însă să clarificăm multe aspecte. Ce înseamnă drept lingvistic, de exemplu? Drepturile lingvistice pot fi privite ca fiind drepturi de sine stătătoare sau ele există doar în legătură cu alte drepturi? Eu, unul, și nu sunt singur, plec de la premisa că drepturile lingvistice vin în strânsă legătură cu alte drepturi. Sunt drepturi conexe, dreptul la libera exprimare, uh, la uh, religie, la confesiune și așa mai departe. Însă existența uh, drepturilor lingvistice are de a face cu democrația. Și tocmai de aceea eu cred că drepturile lingvistice sunt un pilon al democrației de fapt, fiindcă ele joacă un rol foarte important și tocmai de aceea trebuie să putem să permitem oamenilor să-și exercite drepturile fundamentale, oferindu-le posibilitatea să se exprime în propria limbă. E vorba de un conținut uh, organic al drepturilor fundamentale, al drepturilor universale. Drepturile lingvistice astăzi joacă un rol important. sunt în prim plan, nu doar în uh, sfera privată, ci și în alte domenii, de exemplu domeniul public. Trebuie să vedem în ce măsură statul permite ca cetățenii săi să-și poată utiliza limba maternă în viața de zi cu zi, în plan cultural, social, politic. Apoi, în ceea ce privește limbile minoritare, pentru mine, Multilingvismul este foarte important. Plurilingvismul vizual este garantat în anumite state membre prin lege. fiind acoperită astfel mare parte din viața privată și publică. Dar e și o altă întrebare care apare în acest domeniu. În ce măsură lucrurile sunt și transpuse? În ce măsură bilingvismul este unul real, acolo unde el este stipulat prin lege. Asta diferă de la un stat la altul. Bilingvismul poate transmite foarte multe mesaje. Este important, de exemplu, pentru cetățeni pentru a avea încredere în sine, pentru cei care aparțin minorității, iar pentru cei din majoritate este un exemplu de toleranță. Pentru multe minorități este și un mijloc de a se simți egal din punctul de vedere al implementării legislației. Și apoi, trebuie ca în primul rând să existe instrumentele juridice necesare implementării bilingvismului și pentru asta e nevoie de o infrastructură. Armonizarea legislației din statele membre înseamnă însă o mare provocare. Fiindcă, pe de o parte, da, există carta și, uh, de cealaltă parte, există legislația națională și aceste lucruri nu sunt mereu congruente. Într-adevăr, în multe state membre există baza juridică necesară, dar problemele apar la implementare, la transpunere. Sunt foarte multe neajunsuri și în multe state membre implementarea drepturilor minoritare este tratată ca fiind monedă de schimb politic. Este foarte important ca drepturile minorităților să fie privite ca fiind drepturi fundamentale. Pentru asta însă este nevoie de un dialog, de o reglementare europeană care să corespundă așteptărilor cetățenilor, așteptărilor față de protecția minorităților. Deci, avem nevoie de un cadru obligatoriu. În practică sunt foarte multe probleme, totuși, carta și acordul sunt un uh, instrument deosebit de important. avem prilejul de a veni cu propuneri de soluție în așa fel încât să putem obține o undă verde pentru implementarea unor standarde relevante pentru protecția drepturilor minorităților. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Și acum uh, trecem la o altă perspectivă în ceea ce privește limbile minoritare și regionale. Președintele Asociației Europene cu privire la publicațiile uh, jurnalistice. Edith Slezak are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru această invitație. Eu uh, o să vorbesc despre reprezentarea dreptul minorităților în uh, publicațiile jurnalistice. Asociația noastră a fost uh, creată în 2001. S-a dorit uh, o coordonare a activităților jurnalistice din mai bine de 10 subregiuni. Ziarele sunt o sursă de informație, dar sunt și relevante din punct de vedere lingvistic. Uh, publicațiile pentru minorități sunt foarte importante, însă problema este că uh, se adresează unui public limitat ca număr, finanțarea nu este stabilă, redacțiile sunt uh, dotate cu personal puțin. Avem 27 de asemenea publicații minoritare care fac parte din consorțiul nostru. Uh, și evident, toate aceste publicații trebuie să țină pasul uh, cu digitalizarea. Mai sunt și alte tendințe, pentru că anumite ziare au fost înghițite de marile concerne media, au fost și fuziuni, contopiri. De exemplu, uh, un ziar irlandez uh, a încetat să mai existe, altul din Galicia de asemenea a încetat să mai existe, iar o publicație maghiară nu mă scuzați, o publicație catalană din uh, Spania a fuzionat cu alta mai mare, la fel se întâmplă și cu mai multe publicații suedeze și cu o publicație maghiară, deci preluarea de către marile case media este o tendință. Salutăm faptul că se face un raport uh, acum despre uh, diversitatea lingvistică, căci Transmiterea de informații în limbile minoritare înseamnă un lucru important pentru identitatea culturală și pentru dreptul la liberă exprimare. Minoritățile pot să fie puse într-o poziție dezavantajată cu mare ușurință și de aceea, de facto, trebuie să creăm uh, condiții egale. Asta ce înseamnă? Că statele membre ar trebui să fie obligate, ca din punct de vedere politic și juridic, să ofere condițiile cadru în așa fel încât, din punct de vedere social, să existe diversitate media și toată lumea să fie reprezentată în media. Este foarte important ca publicațiile minorităților să continue să existe. Ele există de zeci de ani, uh, sunt foarte bine delimitate geografic, totul este strâns legat de minoritatea geografică, uh, experiența este una directă, aceste publicații și jurnaliștii de acolo cunosc Uh, publicul foarte bine. Nu este vorba doar de o sursă de informație, este vorba de niște instituții importante din punct de vedere istoric și pentru vârstnici, de exemplu, știm foarte bine că ziarele în limba proprie, minoritară, reprezintă, de exemplu, acum aproape singura sursă de informație. Nu este vorba doar de a privi publicații acestea ca fiind sursă de informație, ci și ca fiind uh, o sursă de limbă vocea acestor publicații se face auzită foarte greu. Este foarte important ca în constelația media lucrurile să fie tratate omogen. Ar fi important, de exemplu, ca să se vorbească despre dreptul minorităților în toate publicațiile, nu doar în momentul în care uh, există știri negative. Atunci, dintr-o dată, toată lumea vrea să publice uh, despre minorități, dacă știrea este negativă. Deci, problema este întotdeauna finanțarea. În foarte puține state membre există posibilitatea de a face o finanțare publică a acestor ziare. Mai ales uh, pentru ziarele uh, clasice în uh, versiune print. Apoi, numărul cititorilor este unul redus, adesea aceste ziare nu sunt profitabile, structura demografică este iarăși problematică, căci este vorba de un public de, format cu precădere din vârstnici. Și atunci se pune întrebarea cum uh, să ai un proiect profitabil în aceste condiții. Plus că posibilitățile de finanțare sunt foarte, foarte reduse pentru aceste publicații. Și munca Um, într-un consorțiu, cum este al nostru, este foarte importantă, căci ne putem organiza mult mai bine și um, se poate crea o structură europeană. Tocmai de aceea, noi cei de la Midas susținem ca ziarele în limba minoritară să se organizeze în așa fel încât um, să apere interesele comune cu alte publicații minoritare. Apoi, uh, pentru noi, cei de la Midas, uh, sunt importante și vizitele de studiu pentru jurnaliști. Jurnaliștii pot să facă un schimb de experiență. Aceste programe ar fi important să continue și chiar să fie extinse și pe uh, mijloacele de comunicare electronică. Dar pentru asta, bineînțeles, este nevoie de finanțare din partea statelor membre, tocmai pentru a-i forma pe mai departe pe jurnaliști. Ei trebuie să rămână competitivi. Fiind date aceste formări profesională, um, ele reprezintă o oportunitate de a discuta despre toleranță, dialog intercultural, drepturi și obligații în ceea ce privește uh, publicarea de articole în presă. Ne bucură să uh, servim drept canal de comunicare pentru Uniunea Europeană căci uh, mai ales aceste publicații mici sunt uh, pozitive față de Uniunea Europeană. Întrezăresc în Uniunea Europeană o garanție a viitorului, un proiect pozitiv. Și tocmai de aceea, adesea, publicațiile acestea mici publică foarte mult despre uh, subiectele europene. Și mai propunem un lucru, să ne asigurăm ca formarea jurnaliștilor să continue, ca reprezentanții minorităților să aibă posibilitatea să adere la acest domeniu jurnalistic, trebuie să existe o finanțare publică în așa fel încât minoritățile să aibă un cuvânt de spus uh, în forurile decizionale. Trebuie să creăm niște um, consilii care să poată oferi Uh, consiliere juridică și să poată ajuta la uh, emiterea de sancțiuni în momentul în care sunt încălcări. Internetul joacă un rol important aici, dar fiindcă e foarte puțin sprijin financiar la ora actuală, calitatea și diseminarea uh, acestor publicații în mediul online este una precară. Sigur că dezvoltarea tehnologică înseamnă și foarte multe oportunități pentru noi, pentru media tipărită, dar și pentru media electronică. Mai sunt și platforme interesante, de exemplu, în Catalonia există El Periodico cu soft de traducere. Experiențele noastre arată că pentru a construi o identitate europeană este important să existe mijloace de comunicare europene cu conținut publicat tipărit, dar și în mediul electronic. Textele să nu fie doar în limbile oficiale, să fie și în limbile regionale și minoritare. Ar fi foarte important să acordăm mai multă atenție minorităților și limbilor minoritare și acestor publicații mici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult tuturor vorbitorilor, spune președintele. O să-l rog acum pe raportor să facă câteva observații la final. pentru că această discuție privind minoritățile în Uniunea Europeană este un subiect amplu și asta se vede clar din uh, prezentările uh, oratorilor noștri. Subiectul este unul foarte amplu și au existat mai multe rapoarte privind minoritățile, atât uh, ale comisiei noastre cât și ale altor comisii. Și atunci interesul pentru acest raport este foarte mare, de aceea vă rog ca la încheiere să faceți un să trageți câteva concluzii. Spun asta pentru că în discuția care, pe care o avem acum ne bazăm pe aceste prezentări ale invitațiilor noștri, dar și pe alte aspecte, pentru că mai există alte rapoarte anterioare care abordează o gamă întreagă de chestiuni, însă acesta este cel mai recent, care abordează și el o altă serie de chestiuni. De aceea uh, vorbitorii au fost atât de diferiți. Să începem cu domnul Șogor. Cât timp avem? Întreabă doamna Șogor. Un minut. Uite, vă dau două minute, spune președintele. O să încerc uh, să vorbesc în cuvinte cheie. În ultimii 10 ani uh, a tot revenit problema definirii minorităților. Eu cred că ar trebui să ne axăm mai mult pe răspunderea statelor membre vis-a-vis -vis de sau mai bine zis irresponsabilitatea statelor membre vis-a-vis -vis de directiva privind nediscriminarea. Asta în primul rând. În al doilea rând, punerea în aplicare. Astăzi putem vorbi mai mult despre lipsa punerii în aplicare. Uh, este o neaplicare sistematică a sentințelor, recomandărilor și deciziilor care a dus la uh, normalizarea nerespectării acestor uh, convenții și România, țara din care provin eu, este exemplul ideal pentru acest lucru. Guvernele succesive tratează punerea în aplicare a drepturilor uh, lingvistice și administrative ca fiind opțională. Mă refer la școlile, în, la restituirea proprietăților private, la uh, naționalizarea clădirilor bisericii, la folosirea simbolurilor minorităților, la discursul urii în uh, mijloacele media principale. Uh, Apoi, vis-a-vis -vis de competență, s-a vorbit despre această dilemă de limitarea competenței și potențialul Uniunii Europene. Eu m-aș, accepta mai, mai, m-aș accesa mai degrabă pe um, limitarea competenței europene, pentru că drepturile minorităților vor fi respectate doar dacă vin uh, de la nivel european cu mecanisme bune de monitorizare. Doar dreptul comunitar poate um, respecta aceste drepturi. Parlamentul a mai solicitat un asemenea sistem de protecție chiar și în acest mandat privind raportul european pentru cetățenii cetățenie și o rezoluție specială. Întrebarea mea este să ne spuneți ce putem face mai mult uh, noi aici pentru a progresa pe acest subiect. Mulțumesc, domnule Șogor. Domnul Iurec. Mulțumesc. Dreptul la memoria colectivă, dreptul folosirii limbii materne sunt drepturi foarte importante pentru identitatea tuturor. Multe probleme uh, ale Europei vin din lipsa unor politici corespunzătoare și din inactivitatea instituțiilor care ar trebui să răspundă de promovarea uh, drepturilor minorităților. Mai este și activitatea Uniunii Europene. Am făcut apel de multe ori la Comisia Europeană, iar răspunsul pe care l-am primit a fost că nu e problema lor. Și de aceea sunt foarte recunoscător raportorului și președintelui și tuturor celor care participă la dezbaterea de astăzi. Mă bucur că putem vorbi despre această chestiune. Avem numeroase probleme, de pildă cu vecinul nostru cel mai mare, Germania. Timp de 30 de ani am avut un tratat bilateral iar obligația care a rezultat din acest tratat a fost că în sectorul educației trebuie să asigurăm dreptul la identitate națională. De exemplu, avem o problemă cu activitatea Jugendamt în Germania. Aceasta fac foarte dificilă comunicarea în limba poloneză a copiilor cu propriilor părinți. toate încercările noastre de a acționa, toate apelurile către vecinul nostru german au fost uh, ignorate. Noi nu avem instrumentul necesar pentru punerea în aplicare a acestor dispoziții toată problema Jugendamt este, nu face decât să se agraveze. Din partea lor nu există nicio înțelegere. Ei nu înțeleg că dreptul copilului de a-și vorbi propria limbă cu părintele este un drept fundamental. Și nu vorbim despre o limbă folosită la mii de kilometri distanță de granița germană. Vorbim despre limba unei țări vecine, despre limba unor câștigători uh, ai uh, premiului Nobel, cum ar fi Șenchevici. Iar această problemă este absolut ignorată. Libertatea oamenilor este complet ignorată și trebuie să luptăm cu acest lucru. De aceea vă mulțumesc încă o dată că abordați aceste probleme și vă mulțumesc pentru că ați avut curajul să puneți aceste întrebări în raport. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Valero, doamna Valero, îmi cer scuze. Mulțumesc frumos. Încep uh, cu Declarația ONU a Drepturilor Omului, Convenția Europeană privind drepturi politice și drepturi civile, cadrul Consiliului Europei pentru minorități multe texte, dar dacă am înțeles bine, toate acestea sunt obligatorii, însă sunt obligatorii între state și nu direct pentru cetățeni. Apoi avem propriul tratat cu articolul 2, care din nou trebuie să fie obligatoriu dar nu avem um, drept secundar. Această, legislația aceasta nu este suficientă. Și toate aceste convenții cadru sunt de o mulțime de vreme, dar în continuare oamenii, minoritățile, sunt tratate rău aici, în Europa, în special populația romă. Și atunci cred că avem o problemă majoră în Uniunea Europeană. Dacă vrem să acordăm standarde minime minorităților în cadrul Uniunii, trebuie să găsim un mecanism prin care să putem face asta, pentru că așa cum sunt lucrurile în prezent, statul membru trebuie să garanteze drepturile cetățenilor și noi nu putem face nimic altceva. Și asta se întâmplă în mai multe locații. Nu vorbim doar de drepturile minorităților, ci și de alte drepturi pentru alte categorii de cetățeni, iar noi nu facem nimic. Și atunci, care este soluția? Cum putem să garantăm cu adevărat faptul că statele membre își îndeplinesc obligațiile. Avem nevoie de un mecanism și aș vrea să văd ce au, au redespus Comisia sau ceilalți, ce fel de mecanism, de ce avem de fapt nevoie. Mulțumesc, o contribuție foarte bună la care vreau să adaug și eu ceva. Comisia a spus că ține de competența lor um, și acum uh, și directiva privind antidiscriminarea uh, um, ține tot de comisia noastră. Însă punerea sa în aplicare este foarte slabă și aceste directive oricum nu au fost suficient de cuprinzătoare de la început. Așadar, trebuie să menționăm acest lucru pentru că ele nu ajută în protecția minorităților, însă Acum, uh, Comisia a făcut o muncă bună în încercarea de a le pune în aplicare Însă problema lega- juridică și culturală este una mai amplă, de aceea am vrut să subliniez și eu acest lucru, e important pentru discuția noastră. Urmează domnul Franz, uh, bun venit în comisia noastră. Cred că v-am urat uh, bun venit și data trecută, dar uh, mi se pare că nu aveați căștile puse, așa că din nou bun venit, este un membru nou în comisia noastră. Mulțumesc frumos! De ce nu funcționează strategia de includere? Trebuie să recunoaștem că majoritatea uh, minorităților uh, discriminate cum sunt romii, de pildă, nu au fost uh, implicați corespunzător în punerea în aplicare a acesteia. Dacă abordarea e una paternalistă, punerea în aplicare nu poate fi durabă, durabilă. și lucrurile nu se îmbunătățesc în ceea ce privește situația acestor cetățeni, romii de pildă. Folosirea limbii nu ajută neapărat pentru că tinerii, copiii de origine romă, nu sunt integrați așa cum trebuie în sistemul uh, educațional. Dacă vorbim de acces fără discriminare la sistemul educativ, atunci e nevoie de schimbări semnificative, pentru că în țările central și est europene lucrurile pur și simplu nu se pot face așa. Uh, Convenția privind drepturile copilului și Convenția privind drepturile omului trebuie să ofere sprijin, dar chiar și în țara mea, uh, Germania, aceste drepturi sunt încălcate în mod constant, iar cei care le încalcă nu sunt supuși niciunor consecințe. O altă problemă majoră este corupția. Aceasta împiedică finanțarea strategiei de incluziune finanțarea um, programelor care efectiv să ajungă la oamenii care au nevoie de ele trebuie să ne asigurăm că ONG-urile și grupurile minoritare sunt implicate așa cum trebuie, pentru ca lucrurile să nu se repete pe același tipar și în viitor. Trebuie de asemenea să asigurăm incluziunea la nivel instituțional. Vom putea combate această situație doar dacă avem nu doar implicare corespunzătoare, ci și o supraveghere a situației. Avem nevoie de o conștientizare mm, a mm, discriminării țiganilor, la fel cum conștientizăm și antisemitismul. Mulțumesc, domnul Adenauer. Mulțumesc, domnule președinte. Problema redactării standardelor minime privind minoritățile în Uniunea Europeană este una foarte importantă pentru Uniunea Europeană. După cum a spus domnul Nog, sunt 50 de milioane de cetățeni în Uniunea Europeană care îndeplinesc criteriile de a fi minoritar. Este o cifră semnificativă. Dar vedem că în state me- statele membre atitudinea e una diferită vis-a-vis -vis de minorități și de reprezentanții acestora. Um, pur și simplu nu sunt tolerați așa cum trebuie. Uniunea Europeană ar trebui să mm, se ocupe din tot sufletul de mm, apărarea minorităților, dar pentru acest lucru avem nevoie de standarde paneuropene și unul dintre, una dintre orientări se referă la respectarea drepturilor minorităților, iar uh, reprezentanții minorităților au nevoie de ne, au nevoi speciale au nevoie de egalitate totală în uh, viața politică, culturală, economică. Iar pentru acest lucru trebuie să elaborăm aceste standarde care să apere și să protejeze minoritățile. Ele trebuie să fie relevante atât pentru statele membre UE, cât și pentru statele candidate, mai ales cele din Balcanii de Vest. Mulțumesc frumos, spune președintele. Am încheiat. Mai dorește și alt membru uh, să ia cuvântul? Dacă nu, uh, văd că domnul raportor Noghi uh, și-a ocupat uh, locul, așa că îl rog să ne prezinte câteva remarci um, în concluzie. Să nu uităm că um, fiecare membru care a lucrat la un raport sau altul pe această chestiune va avea o perspectivă diferită, pentru că subiectul este unul foarte amplu. Uh, antidiscriminarea, minoritățile rasiale, minoritățile etnice, minoritățile lingvistice. Chiar eu am uh, făcut un raport în 2004, imediat după aderare, pe acest subiect și încercarea de a acoperi toate aceste domenii cu instrumentele juridice pe care le avem la dispoziție, pe care le-a prezentat doamna Valero, este uh, una extrem de complexă și atunci raportorul uh, este tentat să se axeze pe o anumită perspectivă în cadrul raportului, dar sper ca măcar la această audiere să fi reușit să uh, atingem tangențial și celelalte sectoare care nu țin neapărat de competența comisiei noastre, însă sunt totuși de interes pentru ea. Așadar, uh, vrei să faci uh, câteva observații în încheiere? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Vreau să mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Vreau să le mulțumesc pentru contribuții, mai ales domnului Bukovski, reprezentantul uh, pentru minorități naționale, pentru că a reacționat la poziția Comisiei Europene în ceea ce privește situația statelor membre. Ca și fost membru al Consiliului Europei, știu cât de importante și bune sunt rezoluțiile care au fost adoptate și Așa cum s-a spus, acesta există încă din 1949. Este deci unul dintre subiectele cele mai importante și anume protecția minorităților la nivel de Consiliul al Europei. E vorba de instrumente internaționale de protecție pentru minoritățile naționale care au fost ratificate de către 24 din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, dar, așa cum a spus și colegul Ceaba Șogor, trebuie să vedem și felul în care se implementează în statele statele membre aceste instrumente odată ce ele sunt ratificate. Consiliul monitorizează activ aceste situații și, în ciuda acestui fapt, sunt în continuare foarte multe plângeri. Dacă să ne uităm la Agenția uh, Europeană pentru Drepturi Fundamentale, știm că există foarte multe plângeri pentru încălcarea drepturilor fundamentale din partea statelor membre și, de multe ori, a celor drepturi de bază. Știm că există niște standarde de aur, dar acestea nu sunt într-adevăr uh, obligatorii. Tocmai de aceea avem criteriile de la Copenhaga pentru țările care vor să adere la Uniunea Europeană. Și cred că există o solicitare foarte mare din partea 50 de milioane de cetățeni care aparțin minorităților, tocmai pentru a le oferi garanții reale în Uniunea Europeană garanții europene, 1,4 milioane de semnături pentru această inițiativă cetățenească. Și astfel, în ceea ce privește temeiul juridic, a fost o decizie a Curții Europene de Justiție în ceea ce privește această inițiativă cetățenească pentru protecția minorităților și Parlamentul European, în raportul său pe drepturi fundamentale, a stipulat în mod foarte clar că avem nevoie de standarde minime pentru aceste minorități naționale și grupuri etnice. Cu toții știm care sunt limitele competențelor Comisiei Europene, dar uh, acestea pot fi flexibile ca în oricare alte tipuri de politici și cred că Parlamentul European are această răspundere ca să avanseze dosarul, să ceară Comisiei să găsească uh, suficient spațiu în așa fel încât să adreseze anumite răspunderi a celor state membre în care nu se respectă acele uh, standarde de aur. Și întrebarea mea este cum evaluează Comisia uh, această inițiativă cetățenească semnată de 1,4 milioane de cetățeni, dar și decizia Curții Europene de Justiție, care în principiu ar trebui să creeze un spațiu pentru promovarea acestor drepturi ale minorităților în viața lor de zi cu zi. Răspuns rapid din partea comisiei, dar vă rog foarte pe scurt. Mulțumesc! Vreau doar să clarific un lucru. Decizia curții se referea la motivele pentru care Comisia a respins inițial înregistrarea acestei inițiative cetățenești. De fapt, aceasta vine cu 11 propuneri pentru acte legislative și Comisia inițial a respins-o pentru că nu putea veni cu un set complet de propuneri pentru toate acele 11 aspecte. Deci, Curta a hotărât că, de fapt, Comisia ar trebui să evalueze în mod specific fiecare dintre aceste 11 propuneri, lucru pe care noi l-am făcut. Deci, am înregistrat inițiativa spunând că doar două dintre acele 11 puncte sunt dincolo de competențele Uniunii Europene, deci, așa ale Comisiei, și deci, fără acele două puncte, poate fi înregistrată. Deci putem reacționa pe aceste nouă puncte restante Însă Comisia nu are competențe pentru a fixa standarde minime pentru protecția minorităților. Oricum, nu acum e momentul să anticipăm evaluarea Comisiei față de această inițiativă cetățenească. Odată ce această evaluare va fi disponibilă, cred că vom putea organiza o întâlnire cu Parlamentul European pentru a o prezenta. Președintele, mulțumesc foarte mult. Contribuțiile din partea membrilor sunt deja comentarii de sine stătătoare care prezintă deja o perspectivă în ceea ce privește protecția minorităților pe un subiect foarte complex, foarte complicat și foarte larg. Și cu siguranță acestea vor fi luate în considerare pentru redactarea raportului domnului Naghi. Vreau să vă mulțumesc tuturor și Vreau să vă mulțumesc pentru că, dragi colegi, pentru aceste comentarii și mai ales să mulțumesc invitațiilor noștri pentru contribuțiile excelente. Deci vă mulțumesc tuturor pentru prezență și pentru timpul acordat. E clar că putem spune încă foarte multe lucruri în ceea ce privește protecția minorităților în Uniunea Europeană, pentru că e o competență a Comisiei noastre. Mulțumesc tuturor pentru timpul acordat și pentru participarea la dezbatere. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi! go with the presentation by the Commission and afterwards we'll give the floor to Mrs. Metzola, who's reading something. From Mrs. Omar. Yes. So, colleagues, um, to those of you who are... Dragi colegi, cei care nu doresc să rămână în sală pentru următorul punct, vă rog să părăsiți sala în liniște și trecem la următorul punct, punctul 5, și anume instituirea Fondului pentru Securitate Internă deci cei care doresc să rămâneți să participați, e vorba de spre propunere adoptată de către Comisie pentru a stabili, pentru a ființa acest fond de securitate internă ține seama și de cadrul financiar multianual și este integrat următorul cadru financiar multianual, iar raportor este doamna Monica Holmeier care va fi totuși înlocuită de Roberta Mezzola. Da? Au înțeles bine? Înlocuiți pe doamna Holmeier. Așa că o să începem să lucrăm la această propunere legislativă, dar mai întâi vom avea o prezentare din partea Comisiei. Avem pe cineva din partea Direcției Generale Home. Da, îmi cer scuze, că multă gălăgie în sală, însă i-am rugat pe colegi să părăsească în liniște după audiere. Vă rog, în liniște să părăsi sala, în așa fel încât să poată începe uh, colegul de la Direcția Generală Home și apoi, Roberta, am înțeles că tu înlocuiești pe doamna Holmeier. Bun. Deci ne puteți face o prezentare a trăsăturilor principale ale acestui fond și apoi am să rog pe colega Metzola să prezinte punctul de vedere al raportoarei. Așa că vă rog. Very good, President. Thank you very much, Mr. Chairman. And, you know, of course, thank you for the opportunity. Mulțumesc pentru oportunitatea de a vă vorbi uh, aici la Libe. E vorba de Fondul pentru Securitate Internă. Și începem cu Lessons Learned, ce am învățat. E, a fost făcută o evaluare ex post a fondurilor uh, ISEC SEPS, uh, fostele fonduri, mă scuzați, și ce am învățat? Că, într-adevăr, per total, putem fi mulțumiți de faptul că am venit cu valoare adăugată pe lângă acțiunile statelor membre. Vedeți câteva exemple despre cum s-a obținut valoare adăugată. Am finanțat proiecte transfrontaliere. Am uh, oferit training uh, agenților din domeniul implementării legii, am finanțat sisteme IT. Toate aceste lucruri au valoare adăugată pentru acțiunea colectivă UE. Și, deci, concluzia este următoarea, următorul slide. Obiectivul fondurilor este unul nimerit – rezultă și din uh, documentul publicat în iunie de către Comisie, uh, evaluarea interim. Acolo găsiți uh, date mai în detaliu care susțin ceea ce am spus. De asemenea, ne-am dat seama că sunt și câteva puncte slabe, principalul element referindu-se la lipsa de flexibilitate. Vom reveni la acest aspect când vom vorbi despre AMIF, Fondul de Migrație și Azil și Fondul pentru uh, Frontiere, veți vedea, a fost o lipsă de flexibilitate care a făcut ca Uniunea Europeană să nu poată acționa, să nu poată aloca fonduri pe prioritățile corecte. Avem nevoie de mai multă simplificare, știm asta și știm de asemenea că, în general, fondurile sunt prea complicate. Am obținut un grad de simplificare, dar în continuare trebuie să depunem eforturi în acest sens și am făcut o greșeală în trecut. Am venit prea târziu cu cadrul uh, comun de monitorizare și evaluare. Am venit cu indicatorii prea târziu. Statul membre le-a parvenit informația prea târziu despre ce trebuie să evalueze. Acum, GATS, Fondul pentru Securitate Internă. Începem uh, analizând rubrica 5. Față de trecut, securitatea este într-un uh, capitol diferit împreună cu apărarea și protecția civilă. Noi credem că e de bun simț și la această rubrică veți vedea că Fondul pentru Securitatea Internă are sume multiplicate, 1,8, dacă includem agențiile. Următorul slide. Iată fondul pentru afaceri interne și cum este el structurat, ce proporție merge spre agenții, ce proporție spre fond în sine, CEPOL, Europol, EMC, DDA, agențiile de securitate sunt finanțate separat. Fondul de securitate nu plătește pentru agenții, e vorba de alocări diferite. Agențiile au propriul mandat cu propriile alocări, și cu propriile mijloace financiare. Veți vedea că la fondurile de securitate internă sunt 7% din uh, finanțarea totală, multiplicarea a fost cu 2,5%, ceea ce înseamnă că de la 1 milion a fost o sporire la 2,5 milioane. Agențiile de securitate vor primi 1,128, Europol, CEPOL, IMCDDA, e vorba de Agenția pentru Droguri. Descriem foarte pe scurt obiectivul Fondului pentru Securitate Internă. Veți vedea că abordează chestiuni orizontale. Obiectivul general este acela de a avea un nivel sporit de securitate, mai ales pentru a combate terorismul, radicalizarea, criminalitatea organizată gravă și o altă amenințare clară ca rezultat în ultimii ani, cibercriminalitatea. Obiectivele sunt clare. 3 obiective orizontale. Să sporim schimbul de informație. E clar că aici sunt neajunsuri la ora actuală în domeniul securității, să intensificăm apoi operațiunile comune transfrontaliere, deci mai mult sprijin operațional către statele membre și părțile interesate și să consolidăm capacitatea de a combate și preîntâmpina crimele. La fiecare obiectiv specific vom avea priorități sau acțiuni europene. Prin schimbul de informații vom uh, finanța sisteme IT, cum s-a întâmplat și în trecut, dar um, se va întâmpla mult mai mult pe viitor. Și nu doar atât, vrem să, ca acestea să nu fie doar finanțate, ci să și fie bine folosite, actualizate și așa mai departe. Oamenii trebuie să fie, deci, pregătiți ca să folosească aceste informații, ca aceste sisteme, într-un mod armonizat, în așa fel încât la nivelul statelor membre să existe un schimb, realmente un schimb. Vrem să intensificăm și operațiunile transfrontaliere comune. E vorba de echipe comune, de anchetă, patrule comune. Vom avea din ce în ce mai multe cu acțiuni concrete și vom avea acțiuni de impact care să fie finanțate. E vorba de acțiuni din ciclul politic european. Și vom finanța în continuare rețelele utile care au fost create în trecut. Atlas, TISPOL, AirPol sunt uh, rețele care trebuie să fie finanțate în mod constant, să fie actualizate, să se poată face un schimb de informații de bune practici, să se poată îmbunătăți cooperarea între diferitele uh, entități. La fel contează și cooperarea dintre CEPOL, Europol și EMCDDA. Al treilea obiectiv, consolidarea capacităților. Niciun, uh, nicio surpriză aici. E nevoie de pregătire profesională a celor implicați, poliția și alții, consilieri juridici, și trebuie să pregătim societatea în general cu campanii de sensibilizare. Aici finanțăm și echipamentul cu o mențiune căci statele membre au preluat mare parte din fond adesea și asta a arătat că nu a, a, a rezultat în finanțarea activității cu valoare adăugată cea mai mare pentru Europa. Deci uh, limităm uh, fondul care merge înspre echipament, mai ales echipamentele standard. Veți vedea mai târziu că echipamentele standard uh, ar trebui finanțate din bugetele naționale, cum ar fi mașinile de patrulă. Și am spus că această finanțare din fondul UE trebuie să fie de maxim 15%. Distribuirea fondurilor. Foarte important să continuăm să finanțăm agențiile Europol, CEPOL, IMCDDA. S-au descurcat fantastic după mine, deci uh, să sporim finanțarea pentru acestea, să distribuim fondurile însă în mod separat, dar nu este încă foarte clar cum. Pentru asta Comisia va veni cu o propunere mai clară în procedura bugetară anuală. Ne vom asigura că agențiile sunt mult mai implicate în etapa de programare și implementare căci este foarte important ca Comisia, Parlamentul, state membre să conlucreze strâns cu agențiile în etapa de programare, dar și apoi în etapa de implementare. Cu privire la bani, acum, cum sunt alocate sumele statelor membre? Nu discutăm despre criterii, ci discutăm despre pur și simplu cum vom defalca fondul. 2,5 miliarde de euro, alocarea generală 50%, deci 1,25 miliarde, o alocare inițială la începutul perioadei de programare pentru statele membre, pentru programele naționale, de deci jumătate. Este foarte important, dă marjă de flexibilitate, uh, în așa fel încât să ne asigurăm că restul de 50% să fie bani alocați per total în perioada 2021-2027, 10% uh, la evaluarea la jumătatea perioadei. Data trecută, din păcate, pentru Parlament am pierdut oportunitatea de a avea o alocare uh, la jumătatea perioadei. N-au fost bani care să mai fie alocați. Deci vrem să fie reevaluate prioritățile, dar să și avem bani să reorganizăm lucrurile. Deci păstrăm pentru asta 250 de milioane de euro de alocat în 2024. Pe aceleași criterii din 2021, dar cu statistici actualizate, în funcție de ce s-a mai schimbat. Și mai păstrăm un miliard tematică, ă, facilitate tematică, mă scuzați, și deci la fiecare doi ani vom identifica prioritățile Uniunii Europene, le vom discuta prin procedura de comitologie, deci. Aici banii de alocat fiecărui stat membru, cu trei criterii foarte neutre. 40% în funcție de populație, 15% cu privire la uh, teritoriu și 45% în ceea ce privește PIB-ul. Regiunile mai sărace vor primi mijloace mai multe. Asta înseamnă criteriul galben. Criteriul albastru înseamnă că state membre mai mari vor fi cele care vor primi 15% și 40% va fi în funcție de densitatea populației. Ne-am gândit din greu la chestiunile legate de securitate. Aceste criterii nu sunt neapărat legate de securitate, dar s-a dovedit a fi până acum imposibil să identificăm un criteriu care să fie valabil pentru toate statele membre, credibil analizabil în mod regulat? Și deci, în loc să folosim criterii uh, neeligibile, ne-am hotărât asupra, am căzut asupra acestor trei neutre. Cu privire la îmbunătățirea fondurilor, după cum spuneam, am sporit nivelul de finanțare, avem mai multă flexibilitate, cu o propunere radicală de flexibilitate, mai multe mijloace de a veni cu condiționalități și să ghidăm fondurile prin acestea. Sunt uh, recomandări și concluzii din evaluările Schengen, spre exemplu, și va fi o condiție pentru statele membre ce se întâmplă în aceste rapoarte pentru a implementa recomandările restante. E posibilitatea de a obliga statele membre să respecte anumite angajamente și mai e o condiționalitate. Dacă e un caz de infringement, încălcarea obligațiilor pe anumite acțiuni sau pe o prioritate, vom putea suspenda finanțarea. O altă inovare este de a aplica ceva din fondul pentru frontiere și la securitate. Finanțare 100% pentru sistemele IT care oferă mare flexibilitate statelor membre de a implementa fondul rapid și adecvat se va limita însă la 10%. Și, ultima săgețică aici, ne vom asigura că există o mai bună aliniere, o mai bună coerență cu prioritățile legislative și cu um, alte elemente din acordurile de parteneriat, din fondurile structurale, să integrăm prioritățile mult mai eficient. Am făcut un efort mare de a ne asigura că securitatea devine un element principal din numeroasele instrumente UE, că știm că resursele sunt limitate, mai ales la fondurile structurale. Foarte rapid, o îmbunătățire legată de acest fond se referă la posibilitatea de a avea o rată mai mare de cofinanțare pentru a promova acțiuni specifice cu valoare adăugată specială, de exemplu lupta împotriva radicalizării, preîntâmpinarea radicalizării și crearea de sisteme IT interoperabile. Suntem de acord cu totul, uh, dar am vrut să identificăm niște acțiuni neeligibile. Acțiuni militare și de apărare, um, coercive, um, echipa, finanțarea de echipamente standard, după cum vă spuneam, fără valoare adăugată europeană. That's what I said before. Și asta am spus-o și înainte și cred că putem trece foarte rapid peste acest diapozitiv. Aici vedeți explicațiile, de falcarea cu uh, facilitățile tematice și cu alocarea finală a fondurilor și aici observați în mod grafic cum anume aceste facilități tematice vor funcționa. În partea stângă 50% din bani, care vor fi alocați în 2021, după care vom avea în continuare 10% din bani sub uh, cutiuța aceea maro, deci cea care e gri, 10% din fonduri ce vor fi alocate în 2020 la revizuirea la jumătate de mandat, bazat pe aceleași criterii, 15% alocare, dar cu noi date, date statistice în ultimii trei ani. 15% vor fi alocați în ultimul an, Uh, anul de referință și 2024 de fapt utilizează datele din 2023. Deci în 2020 utilizăm datele din 2019 și vom utiliza deci în fiecare an datele disponibile. Apoi flexibilitatea pentru facilitățile tematice. Există posibilitatea de a utiliza diferite instrumente care există deja, uh, asistență, acțiuni uh, specifice ale Uniunii, pentru a aloca fonduri pentru priorități cu plus valoare ridicată. Ceea ce se întâmplă în perioada actuală de programare este că statele membre primesc sumele la începutul perioadei și le alocă priorităților foarte rapid, în 2014-2015 în acest caz, după care vin cu noi priorități, pentru că între timp lucrurile s-au schimbat la fața locului sau au apărut noi priorități, uh, PNR și așa mai departe. Și atunci statele membre nu mai au capacitatea de a realoca fondurile între diferite priorități, pentru că fondurile au fost deja alocate pentru, spre exemplu, nu știu, agențiile de implementare, pentru forțele polițienești și așa mai departe. Evident, au început să lucreze deja pentru că vor să înceapă imediat acțiunile în așa fel încât să aibă timp suficient pe durata celor șapte ani să implementeze toate aceste măsuri. Dar acum, în momentul în care au apărut noi priorități, banii au fost deja alocați, era prea târziu. și atunci nu mai puteau fi utilizate aceste fonduri cu gestionare uh, comună pentru a susține aceste noi priorități. Am observat acest lucru că s-a întâmplat cu sistemul PNR, cu diferite alte priorități, noi nevoi pe care statele membre le-au avut, spre exemplu, în lupta împotriva radicalizării, în prevenirea terorismului și așa mai departe. Și aceste state membre ni s-au adresat nouă pentru că aveau noi nevoi. Deci, de aceea ne-am dorit să avem această flexibilitate suplimentară pentru a putea realoca de-a lungul perioadei de programare aceste fonduri. Și următorul diapozitiv, am să încerc să ajung și la final să vă explic în mod așa mecanic cum funcționează aceste facilități tematice, cum vor fi implementate. Avem un program de 2 ani care va fi prezentat Comisiei dumneavoastră în Parlament, dar și Consiliului și statelor membre spre discutare pentru a vedea care sunt prioritățile și care sunt diferitele modalități de punere în aplicare. Putem utiliza uh, ajutorul de urgență, putem utiliza uh, un sistem de top-up uh, de finanțare, putem avea acțiuni europene. Uh, și în aceste facilități tematice vom face un efort de a veni în întâmpinarea programelor naționale, dar într-un mod mai puțin birocratic. Următorul diapozitiv. Ce propunem noi? Am explicat deja uh, de-a lungul prezentării mele acest lucru. Avem nevoie de mai multă flexibilitate, să avem posibilitatea să consolidăm diferitele programe ale statelor membre, să oferim sprijin în timp real, pentru că de multe ori e nevoie de o adevărată revizuire care durează mult Uh, până când uh, fondurile alocate ajung uh, solicitate la autoritatea bugetară, ajung într-adevăr în statele membre și sunt utilizate direct în programele naționale. De multe ori durează până la 8 luni de zile. Tocmai de aceea vrem prin aceste facilități tematice să putem acționa mai rapid. Și următorul diapozitiv. Da, și putem trece mai departe. Asta era așa decorativ. Și o altă îmbunătățire propusă acum este să armonizăm regulile cu fondurile structurale. Deci uh, am vrut să prezentăm tuturor factorilor interesați un set unic de reguli de gestionare a fondurilor. Și uh, statele membre și beneficiarii pot acum să aibă un singur set de reguli pentru fondul nostru, dar și pentru fondurile structurale. E ceva foarte important pentru a proteja interesele uh, Uh, Uniunii Europene. Uh, e vorba de spații publice, e vorba de uh, spații deschise, e vorba de ONG-uri, e vorba de întreprinderi de construcție, e vorba de, nu știu, programe de luptă împotriva radicalizării în anumite comunități și așa mai departe pute, banii pot fi solicitați și prin fondul de securitate internă și prin fondurile structurale cu același set de reguli. Și anumiți factori interesați ne-au, ne reproșat, pe păi stați chiar schimbați regulile. Nu, nu schimbăm. Da, le schimbăm, dar o facem pentru că am înțeles că pe viitor e nevoie de mai multă armonizare și că asta va fi în beneficiul statelor membre și a beneficiarilor, în așa fel încât să poată lucra într-un mod, într-o procedură simplificată. Și acum, foarte pe scurt, uh, Vă puteți uita, dar n-am să explic. E vorba de numărul de instrumente care pot contribui la securitate per total. Și următorul diapozitiv. După cum spuneam, există două, e ultimul uh, diapozitiv, domnule președinte, spuneam deci, există două domenii în care noi am făcut un efort suplimentar la nivel de comisie pentru a identifica uh, securitatea ca și prioritate și să avem o complementaritate și coerență de plină între diferitele fonduri. Și poate chiar și o suprapunere atunci când e necesar, pentru că avem și instrumente externe care finanțează foarte multe chestiuni de securitate externă în țări terțe, dar fondul de securitate internă va avea și posibilitatea să finanțeze acțiuni în țările terțe. Dar, evident, uh, instrumentul de prim resort va fi cel pentru acțiune externă. Și aici noi am făcut o eforturi suplimentare împreună cu Digital Europe Europe, cu uh, Fondul European de Dezvoltare Regională, cu Fondul Social European și așa mai departe, Europa, Orizont Europa, tocmai pentru a avea o sinergie între eforturile noastre. Da, mulțumesc foarte mult, am rămas multă de făcut în această după amiază. Aș ruga acum pe Roberta Mețola să intervină. Da, vreau să înlocuiesc pe doamna raportor Holmeier, care nu poate fi de față astăzi. Vreau și eu să mulțumesc Comisiei pentru această propunere foarte echilibrată, care reprezintă o bază excelentă de lucru pentru discuții viitoare. Și vreau să mulțumesc și pentru această prezentare foarte cuprinzătoare a uh, oferit astăzi. Apreciem faptul că Comisia a, a uh, vrut să pună accentul pe chestiuni de securitate, să devină acestea prioritare și a propus și o dublare a fondurilor alocate deci la 1, uh, de la 1,2 miliarde la 2 miliarde, ceea ce reprezintă un progres accentul pus de comisie pe modernizarea sistemelor IT, chiar și posibilitatea de a avea o mai bună interoperabilitate și de a extinde uh, capacitățile, se bucură de sprijinul uh, doamnei raportor. Monica salută de asemenea și dorința comisiei de a avea mai multă coerență între diferitele fonduri, cum ar fi fondul pentru migrație, de gestionare integrată a frontierelor și toate cele, acele fonduri care tocmai au fost evocate. Ideea este să avem sinergii și să avem îmbunătățiri palpabile comparabile comparativ cu cadrul uh, care există în momentul de față. Vom simplifica și procedurile, vom simplifica și povara administrativă și regulamentul actual care include diferite prevederi comune pentru mai multe fonduri va fi un element cheie în acest sens și suntem încrezători în colegii noștri din Comisia Regi care ne vor permite astfel să avem un fond mai puternic. Apoi, o partajare comună a aspectelor bugetare între Comisie și statele membre, iar criteriile uh, reținute de Comisie în alocarea fondurilor, mai întâi o tranșă de 50%, nu ni se pare corect și rezonabil. Deci doar o primă tranșă de 50% uh, să fie disponibilă pentru statele membre la începutul perioadei de program programare și pe parcurs să fie evaluate diferitele nevoi și să obținem cea mai ridicată plus valoare posibilă, să avem cea mai bună și eficientă utilizare a fondurilor. Însă pentru asta trebuie să ne uh, atingem obiectivele prin diferitele programe și să nu existe prea multă birocrație. Avem o serie întreagă de întrebări pe care vrem să le adresăm uh, comisiei și dacă îmi permiteți, aș le-aș citi acum va trebui să discutăm felul în care regulamentul ne va permite să ne asigurăm că uh, fondurile sunt într-adevăr alocate acelor priorități care există în Uniunea Europeană, dar în același timp să menținem și flexibilitatea care e mm, atât de importantă pentru țări mai mici, cu caracteristici specifice, cum ar fi Malta, spre exemplu, țara mea. Deci, prima întrebare, care e logica, având în vedere noua arhitectură a noilor programe europene în uh, domeniul de securitate? De ce performanța aceea sau rezerva de performanță de 10% nu a fost inclusă în prevederile din regulament, având în vedere că aceeași propunere a fost făcută și pentru alte fonduri asemănătoare? având în vedere că această propunere nu vine cu propuneri de, de implementare a fondului de urgență, ne poate explica Comisia cum anume acest lucru va funcționa în practică? Care sunt exemplele concrete de simplificare de management ale fondurilor alocate? Cum se vor uh, acorda anumite garanții? Uh, comisia, în mod explicit, a exclus anumite agenții în uh, accesarea fondurilor, cu excepția cazurilor de urgență. Și ultima întrebare, ce se întâmplă în acele cazuri în care statele membre au absorbit toate fondurile disponibile înainte de evaluarea la jumătate de mandat? Atât eu cât și Monica vrem să mulțumim încă o dată Comisiei pentru această propunere foarte bună și așteptăm cu nerăbdare să începem să lucrăm pe această propunere împreună cu dumneavoastră și cu raportorii din umbră. Mulțumesc. O să rog Comisia să răspundă la final, dar uh, doamna Kinga, raportor din, part, uh, din umbră din partea socialiștilor, are acum cuvântul. Mulțumesc, Claude. Îi mulțumesc și eu Comisiei pentru că și-a prezentat atât de cuprinzător uh, propunerea și mulțumesc um, raportoarei pentru că ne-a prezentat un pic uh, propunerile sale de modificare. Sunt convinsă că vom lucra îndeaproape. Problema securității este una care se schimbă constant și necesită un răspuns coordonat și puternic din partea Uniunii Europene. Am auzit deja câteva propuneri, se vor adopta criterii pentru punerea în aplicare a fondurilor, cum ar fi flexibilitate, simplificare, abordare coordonată și consecventă. Și cred că un nivel ridicat de securitate nu este Um, garantat doar prin măsuri de combatere, ci și prin măsuri de prevenire, coordonare și cooperare. Așadar, rolul statelor membre devine esențial în uh, aceste abordări uh, comune. Iar aici, cred eu că ar trebui să adăugăm nevoia de creșterea cooperării și cu țările terțe pentru a combate, de exemplu, traficul cu ființe umane și cu migranți, pe lângă terorism și radicalizare. Iar un alt lucru esențial pentru grupul nostru este respectarea drepturilor fundamentale și a demnității umane. Fondul, intern uh, pentru securitate, Fondul pentru Securitate Internă trebuie pus în aplicare ținând seama de drepturile din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și în conformitate cu dreptul internațional. Acestea sunt aspecte pe care noi ne concentrăm în mod special. Mulțumesc încă o dată raportoarei. Sunt convinsă că vom colabora excelent în săptămânile și lunile următoare. Momentan nu am prea multe întrebări, dar aștept cu nerăbdare să lucrez cu ea în mod cât mai fructuos pentru a clarifica numeroase elemente elemente deja uh, subliniate. Mulțumesc, Cecil. Altcineva? Întreabă președintele. Atunci uh, dau din nou cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a răspunde la întrebări, dacă poate. Mulțumesc pentru întrebări și pentru ocazia de a răspunde la unele dintre ele. Vis-a-vis -vis de prima, da, ați spus, de exemplu, sau ați întrebat, de exemplu, ce s-ar întâmpla dacă statele membre ar absorbi toți banii înainte de revizuirea la jumătatea perioadei. De aceea avem această facilitate, pentru a avea ocazia la fiecare 2 ani, 2021, 2023 și 2025 și în sfârșit 2026, pentru a aloca bani din rezervă pentru această facilitate tematică. Și asta după revizuirea la jumătatea perioadei pentru sprijinirea uh, priorităților emergente sau actualizate. În trecut nu s-a folosit această uh, sumă brută a um, suma fixă și asta nu pentru că nu este atrăgătoare, ci pentru că statele membre așteaptă de la Comisie uh, recomandări uh, sau orientări clare și mai intense. De aceea, opțiunile simplificate în materie de costuri au fost lăsate deoparte până acum. Uh, însă se elimină necesitatea unei autorități de desemnare, astfel încât statele membre să poată începe uh, folosirea fondurilor din ziua 1, fără să mai petreacă până la un an uh, desemnând autorități, uh, calificând, uh, auditând și așa mai departe. Evident, va exista posibilitatea controlului ex post pentru a ne asigura că lucrurile se întâmplă așa cum trebuie. Uh, agenții. De ce nu se permite uh, Fondului pentru Securitatea Internă să financeze agențiile decât în caz de urgență? Ideea este să avem un buget organizat, bugetul Uniunii Europene, și bani separați pentru agenții pe de o parte și pentru acest instrument pe de altă parte. Iar dacă permitem uh, transferuri de fonduri de la fonduri pentru securitate către agenții, atunci posibilitatea de examinare este redusă sau chiar eliminată, fiindcă începem să ne jucăm uh, cu transferuri de la un instrument la altul și asta înseamnă o deviere de la propunerea inițială, care se spunea banii aceștia pentru agenții, banii aceștia pentru fondul de securitate. Și atunci s-ar uh, face o derogare de la uh, prerogativele inițiale. Da, pentru asistența de urgență se face. Cu toți am stabilit că atunci pot fi necesare acțiuni rapide și uh, deviații de la ideea inițială. Cum va funcționa asistența de urgență? După cum știți, uh, s-a folosit foarte puțin pentru securitate, s-a folosit mult pentru migrație, pentru uh, frontieră, dar pentru securitate nu s-au alocat inițial bani pentru EMAS, Credem de asemenea că asistența la urgen- de urgență trebuie limitată la minim pentru că trebuie exist- să existe o facilitate tematică Însă, ea va funcționa așa cum o face acum, în baza solicitării statului membru. Și atunci Comisia va decide uh, alocarea către statul membru respectiv conform și comunicărilor anuale către Parlament și Consiliu. Singura diferență este că până acum asistența de urgență a fost acordată direct de către Comisie către un factor uh, um, interesat, uh, poate fi Europolul, Sepolul uh, sau un stat membru, însă a, în acest caz, după alocare, deci după ce s-a hotărât unde să meargă banii, se pot da banii către un stat membru pentru ca el să îi folosească. Deocamdată monitorizăm Autorizarea s-a făcut doar de către Comisie, însă în viitor statul membru va putea și el să gestioneze asistența de urgență odată ce i s-a acordat de către Comisie prin acest program. Apoi, întrebarea importantă privind uh, acei uh, cei la sută cu alocare la jumătatea perioadei. De fapt, uh, e o rezervă de performanță. Uh, Experiența din trecut nu a fost una fantastică, dar în acest caz considerăm că, spre deosebire de fondurile structurale, avem nevoie de o flexibilitate mult mai bună. În acest sector e nevoie de mai mare flexibilitate. Lucrurile se schimbă în teren mai rapid și, prin urmare, avem nevoie de această flexibilitate, avem nevoie să adaptăm alocarea la jumătatea perioadei, avem nevoie de această alocare la jumătatea perioadei pentru că fondurile structurale mm, presupun situații mai stabile în teren și atunci nu au nevoie de această flexibilitate. În sfârșit, uh, cealaltă întrebare legată de uh, țările terțe și acțiunile în aceste țări, da, aici uh, Fondul pentru Securitate a suferit o schimbare. El a fost conceput în principiu astfel încât orice acțiune ce poate fi desfășurată intern să poate fi desfășurată și extern, într-o țară terță. Să poată, dar nu înseamnă că uh, așa se va și întâmpla. Aceste instrumente sunt cele mai adecvate pentru desfășurarea de acțiuni și proiecte în țări terțe, însă fondul uh, pentru securitate internă va putea fi folosit și el, pe lângă celelalte folosite în mod normal. Drepturile omului și libertățile uh, fundamentale, era să uit de asta, uh, mi-am notat doar acronimul, da, uh, reprezintă o prioritate și vor fi și ele acoperite de evaluările noastre. Acordăm atenție deosebită atât noi cât și statele membre. Cred că până în prezent uh, examinarea acestei uh, chestiuni în domeniul securității și al migrației a fost una mulțumitoare. Noi suntem mulțumiți despre cum aceste dispoziții sunt puse în aplicare evident, este esențială respectarea uh, la literă a cartei. Mă bucur că v-am răspuns la toate întrebările. Aștept cu interes altele și vă mulțumesc mult pentru că mi-ați dat ocazia de a prezenta aceste fonduri. Mulțumim și noi pentru răspunsuri, uh, spune președintele. Trebuie acum să încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Și trecem acum la punctul 6. Uh, regulamentul privind sistemul de intrare-ieșire Uh, domnul Augustin Diaz de Mera nu este alături de noi astăzi, uh, dânsul este raportorul, așadar o să ne axăm doar pe chestiunile principale, voi uh, face o citire a acestora. Există mai întâi problema um, paragraf, aspectelor care nu au fost acoperite de regulament. Uh, În al doilea rând, uh, considerentul 32 uh, și problema pașapoartelor, apoi uh, o modificare la articolul al 16-lea, o parte din text a fost mutat la sfârșit pentru a clarifica mai mult. Sunt subiecte tehnice, dar care trebuie clarificate. În ceea ce privește pe domnul Diaz de Mera, nu cred că niciunul din aceste aspecte pune o problemă. Nu știu dacă dorește comisia să intervină. Altfel, dacă nu se ridică nicio obiecție, să spunem că da, s-au produs niște erori, ele s-au corectat astăzi în mod mulțumitor și subiectul este încheiat. Evident, conform normei 231, uh, punctul 4, vom uh, informa și plenarea despre acest lucru. Trecem acum la punctul 7 analiza uh, proiectului de raport privind protecția persoanelor care semnalează încălcări ale dreptului Uniunii. Maite a fost uh, raportoare pentru aviz, dar ea nu este astăzi aici, așadar domnul Dupre preia el uh, rolul de prezentare al uh, avizului. Mulțumesc, Gerar, te rog să faci prezentarea în numele lui Maite. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog să-mi permiteți mai întâi uh, să-mi cer scuze pentru absența lui Maite, care nu poate să fie alături de noi astăzi, deoarece uh, are obligații în afara Bruselului care o rețin. Așadar, în numele său, vă voi prezenta avizul pe care îl propune ei Comisiei Libe pentru aprobare vis-a-vis -vis de propunerea de directivă privind protecția persoanelor care semnalează încălcări ale dreptului Uniunii. Maite îmi cere să spun că a lucrat în strânsă colaborare cu raportorul Comisiei Iuri, doamna Rozier, și împreună au convenit că proiectul de aviz uh, prezentat trebuie să fie destinat să completeze proiectul de raport uh, prezentat în Comisia Jurii. 1. Amendamentele vis-a-vis -vis de procedura de denunțare sunt minimale. Cele două raportoare estimează că Comisia Jurii trebuie să se ocupe de acest aspect. Cu toate acestea, raportarea noastră a propus anumite amendamente care completează și dau coerență propunerii de directivă, mai ales adăugând criterii de interpretare uh, provenite de la Curtea de Justiție în definirea muncitorilor. 2. O altă idee pe care raportarea noastră insistă mult se referă la nevoia de a crește protecția avertizorilor în afara contextului și mediului de lucru. Evident, consecințele cele mai directe și cele mai, cu potențialul negativ cel mai mare se simt, în general, atunci când există o relație contractuală, însă, consideră raportoarea, nu trebuie să uităm că viața privată a unui avertizor poate fi și ea afectată direct și grav de ceea ce se întâmplă la locul de muncă. Protecția, așadar, trebuie să se extindă și în această direcție. Această idee este prezentă în mai multe amendamente pentru a oferi o perspectivă mai completă a protecției persoanei. 3. O altă idee susținută în amendamente se referă la adăugarea anonimatului pe lângă confidențialitate. În anumite cazuri, dacă sistemul de confidențialitate nu reușește să-și îndeplinească funcția de protecție, anonimatul poate fi singurul mod în care o persoană își poate asigura protecția. 4 raportorul din umbră a profitat de ocazia pentru a include anumite definiții din noul regulament de protecție a datelor pentru a oferi o mai mare securitate juridică și totodată pentru a facilita protecția transfrontalieră a avertizorilor. Și aici s-a limitat uh, colectarea de date care nu au nicio legătură cu domeniul de aplicare al directivei și uh, a procedurilor deschise descrise. În concluzie, domnule președinte, dragi colegi, proiectul de aviz prezentat de raportarea noastră cuprinde 32 de amendamente, dintre care, în care v-am spus deja că încearcă să găsească un echilibru cu propunerea doamnei Rozie din partea Comisiei Jurii. De altfel, uh, raportoarea noastră a sfârșit prin a mă ruga să vă spun că este dispusă pusă întru totul și are toată voința de a lucra cu toți raportorii din umbră din grupul nostru pentru a atinge un rezultat uh, ideal. Iată, domnule președinte și dragi colegi, ce am avut să vă transmit în numele ei. Mulțumesc că ați citit foarte frumos, ca și când ați fi scris-o dumneavoastră. Iată, subiectul important al avertizorilor, doi raportori din umbră doresc să vorbească, mai întâi doamna Stevens de la ICR. Dank Beste collega's, voor... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând aș dori să adresez mulțumiri raportoarei pentru munca sa. Această propunere ține de juri și mă bucură foarte tare faptul că putem și noi cei de la Libe să ne aducem contribuția. Scandaluri precum Dieselgate, LuxLeaks, uh, Panama Papers, uh, sau Cambridge Analytica cu o anchetă în curs arată că avertizorii de integritate joacă un rol foarte important în ceea ce privește divulgarea de informații, publicarea de informații. E vorba de niște acțiuni uh, care fac rău societății, iar uh, avertizorii de integritate sunt cei care a, um, a, a, ilustrează care sunt problemele și ei trebuie protejați și de aceea îmi uh, pun următoarea întrebare. Mi se pare că interpretarea este destul de amplă în ceea ce privește termenul de avertizor de integritate. Se pierde seriozitatea acestei noțiuni, iar avertizorii în sine își pierd cumva dreptul la protecție. În plus, cred că nu trebuie să pierdem din vedere și dreptul lucrătorilor. Deci, sarcina probei uh, la angajator este cumva un pas pentru mine, uh, un plus pentru mine. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu doamna raportor în așa fel încât să ajungem la un text echilibrat împreună. Mulțumesc! Okay, thank you. And the S&D shadow... Mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul Costa din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestui raport și pentru munca depusă de doamna raportor până în prezent și vreau să vă mulțumesc și pentru faptul că uh, până la urmă Comisia Europeană, ca urmare a eforturilor făcute de Parlament, a venit cu o propunere legislativă. Cu toții suntem de acord că e nevoie de o protecție juridică pentru acele persoane care Uh, semnalează încălcarea ale dreptului Uniunii. Avertizorii de integritate trebuie să fie protejați, pentru că ei joacă un rol crucial în momentul în care dezvăluie activități ilegale sau uh, diferite abuzuri. Din punctul nostru de vedere, aceștia sunt esențiali în uh, protecția interesului public, tocmai pentru a asigura transparența în lupta împotriva crimei organizate, împotriva evaziunii fiscale și reprezintă un element important în lupta împotriva corupției pentru a ne asigura că și guvernele și uh, firmele acordă importanța acestui subiect. De multe ori, avertizorii sunt singura cale prin care foarte multe informații secrete pot fi aduse la lumină, fără de care aceste informații nu vor fi dezvăluite niciodată. În concluzie, putem spune că protecția avertizorilor de integritate este ceva esențial pentru libertatea de exprimare pentru a avea o adevărată democrație cu toate libertățile aferente. Așa că salut propunerea doamnei raportor care consolidează uh, anonimitatea și confidențialitatea oferite avertizorilor și deci care îmbunătățește astfel propunerea făcută de Comisia Europeană. În final aș vrea să subliniez că avertizorii de integritate își asumă niște riscuri foarte ridicate la nivel personal și profesional și de multe ori sunt lăsați singuri să facă față costurilor. Așa că nu trebuie să uităm acest lucru și trebuie să ne gândim și cum putem să compensăm sau să rambursăm uh, aceste uh, daune, aceste cheltuieli. Aștept în continuare o cooperare fructuoasă cu doamna raportor uh, și sunt convins că la final vom găsi soluții satisfăcătoare în așa fel încât să asigurăm o protecție puternică pentru aceste persoane care semnalează încălcarea ale dreptului Uniunii. Um, Mulțumesc din partea GUE, GUE doamna Barbara Spinelli. Eu ringrazio la relatrice per... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru munca excelentă depusă, uh, având în vedere anonimatul care trebuie să fie garantat pentru avertazorii de integritate care nu doresc să le fie cunoscut numele. Am vrea să completăm textul și o să facem asta prin amendamente, în așa fel încât să îmbunătățim propunerea, care deja este uh, încă din capul locului una foarte bună. Vom prezenta niște amendamente care ne vor permite să extindem sfera de aplicare a acestui text, în așa fel încât să poată fi aplicat uh, întregii Uniuni Europene, întregii legislații și să nu se limiteze doar la uh, dispozitivele menționate în anexă. Deci, lista de prevederi ar putea să fie mai flexibilă și sau ar putea fi înlăturată dacă apare în alte legislații europene. Mai mult decât atât, ni se pare indispensabil ca directiva să protejeze acele persoane care facilitează transmiterea acestor informații. Mă gândesc la intermediari, mă gândesc la jurnaliștii de anchetă care prin activitatea lor garantează astfel o divulgare eficientă a unor informații. Și o astfel de protecție va trebui să fie oferită și lucrătorilor, și lucrătorilor interimari, și stagiarilor, precum și foștilor angajați. Un ultim punct care mi se pare prioritar e posibilitatea pentru acești avertizori de integritate să își aleagă modalitatea prin care va denunța, va dezvălui aceste încălcări. Nu trebuie să avem un sistem ierarhic uh, prin uh, ierarhia internă și abia apoi canale de acțiune externă, așa cum propune Comisia. Îmi dau seama că e o propunere foarte uh, țintită, însă îmi pun o întrebare esențială. Oare n-ar fi cumva necesar să extindem orecum sfera de acoperire a directivei și să cuprindem și instituțiile europene, să cuprindem și agențiile europene, nu doar cele care apar în text? Mă întreb dacă nu cumva e necesar acest lucru, pentru că aceste diferite instituții ar putea și ele să uh, facă obiectul unor activități ale avertizărilor de integritate. Și mă gândesc că astfel am putea transmite un mesaj important către cetățeni care astăzi sunt foarte neîncrezători față de instituții. Mulțumim! Oricum vom vedea care vor fi uh, răspunsurile din partea raportorilor din umbră. În orice caz vom transmite aceste informații către doamna raportor. Gerard, vrei să mai intervii tu? Ne... Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să trag concluzii pentru că nu sunt raportor, nici raportor din umbră nu voi face decât să transmit uh, în mod fidel observațiile făcute de către colegi. Am să transmit asta către doamna raportor și oricum discuțiile se vor desfășura într-o ambianță senină și cu siguranță vom avea cel mai bun rezultat posibil. Mulțumesc tuturor colegilor! Mulțumim foarte mult încă o dată pentru că ați înlocuit-o pe doamna raportor. Data limită pentru depunerea amendamentelor 14 septembrie, votul pe 10 octombrie la LIBE și la juri pe 22 octombrie. Mulțumesc! So we now move to, um... Și atât că trecem acum la discuția în comun referitoare la interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale Uniunii Europene. E vorba de punctele 8 și 9 de pe ordinea de zi. E vorba de examinarea amendamentelor la cele două propuneri legislative pe interoperabilitate. Nu știu dacă raportorii sunt de față, văd că ambii sunt de față. Bun, am să dau mai întâi cuvântul mai întâi domnului Lenars și apoi domnului Melo, după care vor lua cuvântul raportorii din umbră. Începem cu domnul Lenars, vă rog. Thank you, uh, thank you very much. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, de-a lungul verii am fost cu toții la plajă, la mare, la piscină și iată că acum uh, am reușit să redactăm amendamente pentru aceste două dosare. Am primit cam uh, o mie de amendamente în ceea ce privește frontierele și vizele și 936 la celălalt document. Uh, deci aproape 2000, pare mult, dar uh, am notat deja că prin anumite modificări destul de minore pentru a alinia cele două uh, texte vom ajunge la o coerență de plină. Eu sunt destul de încrezător că mare majoritate din amendamentele ce au fost înaintate reprezintă o, deja o bază bună pentru a îmbunătăți și mai mult cu propunerea Comisiei. Și încă de la bun început vreau de asemenea să mulțumesc și tuturor raportorilor din umbră, dar în partea tuturor grupurilor politice, pentru faptul că au uh, amendat cele două texte în mod coerent, pentru că știți foarte bine că din motive juridice Comisia a trebuit să împartă dosarul în două capitole, dar care sunt strâns interconectate. Și uh, așa au fost introduse amendamentele și mă bucur de faptul că toată lumea a respectat această modalitate, această procedură. După cum știți, declarația comună a celor trei instituții a indicat că acest dosar este o mare prioritate pentru anul acesta și noi ca și raportori vrem să continuăm să avem un calendar ambițios și vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a respecta acest calendar ambițios. Am prevăzut deja următoare, în următoarele zile foarte multe întâlniri, multe ședințe. Acum, pe conținut, după cum v-am spus, Înainte de vacanța de vară am avut deja un prim schimb de opinii am cerut mereu același lucru, ca Uniunea Europeană să utilizeze deja instrumentele de care dispune, să le utilizeze la maxim și să vină cu soluții pentru a avea o utilizare mai bună a informației care există deja în loc să mai culegem alte date în plus. Și cred că propunerea făcută de Comisia Europeană reprezintă deja un răspuns inteligent la aceste două solicitări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 demonstrează că există o mare majoritate în Parlament din partea grupurilor politice pentru a susține această idee de interoperabilitate între diferitele sisteme de informații. De asemenea, reiese clar că mare parte din grupurile politice și-ar prefera să avem o abordare asemănătoare cu cea a Comisiei, dar în același timp să facem și câteva îmbunătățiri. Spre exemplu, să avem un sistem de backup mai bun, o securitate, reguli de securitate mai bună, monitorizare mai bună, îmbunătățirea regulilor de protecție a datelor, să corectăm anumite uh, neajunsuri pe care le-am identificat deja în dezbaterile noastre și care figurează în propunerile comisiei, ideea fiind să sporim claritatea uh, textelor și asta ne va ajuta în mod clar în așa fel încât să avem un rezultat cât mai bun la final. Mai sunt și câteva amendamente care uh, deși au fost cu siguranță înaintate cu intenții bune, avem impresia că subminează interoperabilitatea în practică și că, până la urmă, nu pot fi uh, preluate în munca noastră la nivel parlamentar. Trebuie să ne asigurăm că interoperabilitatea ca și concept, ca și idee, va fi promovată și vom lucra în mod constructiv cu toți colegii, în așa fel încât să ne asigurăm că asta se va transpune în fapt. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu nerăbdare să conlucrăm cu toții. Oricum, o prima întâlnire va avea loc deja mâine, deci nu vom pierde timp. Dați-mi voie să vă felicit pentru felul în care ați prezentat oarecum un pic ironic așa numărul mare de amendamente ce au fost înaintate. Are cuvântul domnul Melo. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că ați avut cu toți o vacanță de vară frumoasă. Am să vorbesc în portugheză, așa cum fac de fiecare dată la ședințele noastre, tocmai pentru a preciza faptul că ceea ce îmi doresc mai întâi este să subliniez faptul că audierile pe care le-am organizat ne-au permis să avem informații foarte diverse și asta se justifica având în vedere complexitatea subiectului. Și astfel am încercat să vedem care ar putea fi soluțiile cele mai bune. Am avut foarte multe întâlniri organizate împreună cu raportorii din umbră, vreau să le mulțumesc de altfel pentru participare Mulțumesc tuturor celor care au participat la ședințe, pentru întrebările adresate, în așa fel încât să ne gândim cât mai bine la subiectul pe care îl tratăm în momentul de față. Reprezentanții ai Comisiei Europene, de asemenea, au participat la ședințe din partea uh, diferitelor agenții, cum ar fi Frontex, uh, Um, reprezentanți și din partea altor instanțe europene. E clar că e un efort comun pe care îl vom continua, pentru că avem câteva întâlniri tehnice ce au fost deja fixate ca să ne atingem obiectivele. Și de mai de aceea vreau să vă mulțumesc în mod sincer și călduros. Vreau să mulțumesc și asistenților parlamentari, consilierilor din partea cabinetului meu, dar nu numai, și tuturor celor din partea PPE și din partea Comisiei pentru contribuție, pentru că e vorba de un subiect care se poate dovedi a fi, având în vedere specificitățile sale, se poate dovedi a fi foarte complex. Bun, uh, anumite lucruri au fost facilitate, dar mai rămân aspecte juridice ce trebuie rezolvate. Mare parte din propunerile ce au fost făcute au fost preluate în amendamentele de compromis pe care le vom dezbate de altfel și mi-aș dori să subliniez un lucru Trebuie să înțelegem clar despre ce este vorba. E vorba de informații care sunt necesare pentru autoritățile de imigrație. Uh, trebuie să dăm informații care sunt necesare pentru lupta împotriva terorismului. Uh, Deocamdată toate aceste sisteme nu sunt interconectate, așa că trebuie să, să punem capăt a, a, acestor neajunsuri pe viitor. Există date, acestea ne pot ajuta, și dar nu uh, sunt întotdeauna împărtășite, nu sunt întotdeauna puse la dispoziția autorităților competente. Tocmai de aceea trebuie ca entitățile vizate să fie în măsură să aibă acces la aceste informații. Vrem să existe o împărtășire a acestor date, dar în mod juridic legal, corect. Uh, dacă vă uitați în ziar, apar tot felul de articole cu tot felul de titluri. Uh, teroristul cu tare ar fi putut fi prins dacă. Teroristul cu tare era deja cunoscut. Uh, teroristul cu tare avea deja 14 identități diferite bine cunoscute. Cel de la Marsilia avea 7 identități, nume pe care le utiliza. Și teroriștii uneori sunt arestați și descoperim că aveau 4, 5 și mai multe identități. Nu e ceva normal. Așa ceva nu se poate întâmpla apărea în Uniunea Europeană. E vorba de atentate, e vorba de decese uh, din, în rândul cetățenilor europene, așa că trebuie să punem capăt acestui sistem, domnule președinte. Și atunci avem de ales. Fie facilităm viața criminalilor și a teroriștilor, fie le complicăm viața. Deci această alegere trebuie să o facem noi acum. Iar eu n-am nici cea mai mică îndoială. Ca și un politic sunt convins că trebuie să legiferăm în așa fel încât viața teroriștilor să fie din ce în ce mai complicată și mai grea. Pentru că Europa care îi protejează pe ei nu e Europa care își protejează propria sa securitate internă. Trebuie să respectăm drepturile oamenilor, trebuie să protejăm datele personale, însă protecția vieții omenești, protecția siguranței interne, a securității, reprezintă o prioritate. Și acesta este obiectivul meu ca și co-raportor. Vom lucra pe aceste texte în așa fel încât toată lumea să poată participa, să poată coopera și la final să avem un rezultat care să țină seama de toate sensibilitățile politice. Uh, cu toții ne dorim o Europa care îi protejează pe cetățeni și care respectă datele personale de asemenea. Evident, scopul este foarte ambițios, dar vom încerca să realizăm. Mulțumim foarte mult, domnule Melo, și mulțumim că ați menționat uh, un alt dosar important pe care îl avem în lucru. Mult noroc pe mai departe. Da, într-adevăr, este o muncă impresionantă uh, pentru că amendamentele sunt în număr foarte mare. Nu ați intrat pe conținutul amendamentelor prea mult. Poate că ar fi bine să avem o discuție inițială despre acestea, căci avem uh, deja câțiva raportori în umbră prezenți. Domnule Niedermüller, aveți comentarii preliminare în numele SND? Da. mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să mă uh, exprim în numele lui Miriam Dali, raportor din umbră. Pe dosarul de cooperare judiciară pentru azil, doresc să mulțumesc colegilor mei. Îmi imaginez cât de greu a fost o vară fierbinte lucrând pe interoperabilitate. Mari mulțumiri! Permiteți-mi să fac câteva comentarii preliminare pe amendamentele care au fost depuse pe această propunere în general și apoi în mod specific pe amendamentele noastre. A fost clar un lucru de la bun început, că sunt câteva îngrijorări majore. Aceste îngrijorări rezultă din riscurile care apar din uh, propunerea de interoperabilitate, riscul față de uh, protecția datelor și drepturile fundamentale. E vorba de riscul sporit de a avea acces tot mai ușor la datele personale. ori din sistem în sine, ori din componentele de interoperabilitate, dreptul de informație cu privire la stocare și folosirea datelor personale, disponibilitatea corectărilor judiciare pentru a rectifica erorile și pentru a oferi compensații sunt lucruri importante. Plus, uh, capacitatea sporită de date biometrice și stocarea acestora. Interoperabilitatea JAI ar putea oferi câteva beneficii, dar sunt în continuare riscuri majore nu se un secret că grupul SND a avut îngrijorări majore cu privire la această propunere de la bun început, dar nu sunt doar îngrijorările noastre. Și Agenția pentru Drepturile Fundamentale le împărtășește, uh, supraveghetorul pentru protecția datelor uh, și alte părți interesate, plus alte entități din această instituție. Sunt câteva riscuri comportate de propunerea Comisiei pentru a le contracara. Am depus amendamente, staful meu fiind în strânsă cooperare cu staful lui Miriam. Am dorit să avem uh, o viziune mai strictă asupra interoperabilității față de cum ne-a fost prezentată situația de comisar când a fost depusă propunerea. Vrem ca sistemele de informație, bazele de date să comunice unele cu altele, să facă schimb de informații, și prin amendamentele noastre vrem să ne asigurăm că nu se face asta în mod oportunist, pentru a include noi baze de date sau pentru a avea obiecte anciliare, obiective anciliare, mă scuzați, care în trecut n-au făcut obiectul testului de proporționalitate. Foarte pe scurt vă spun care sunt cele trei chestiuni structurale importante pentru grupul nostru. E vorba de biomet- biometric, e vorba de respectarea normelor în vigoare vrem și identitatea comună. Depozitul de identitate comună este extrem de intruziv. Propunem ca el să fie șters. Vrem de asemenea ca identificarea resortisanților terților state să se facă fără a avea această dată a identității comune, prin portalurile existente deja și conectând pur și simplu bazele de date existente, legându-le la detectorul separat de identitate multiplă. Pentru că nu are niciun rost să extragem date sensibile personale și să le plasăm într-o bază comună în acest context. Trebuie respectate principiile GDPR în ceea ce privește minimizarea și limitarea datelor. Iau notă de faptul că nu suntem singurul grup politic care are această viziune. Mai propunem ca serviciul partajat de comparabilitate a datelor biometrice să facă obiectul unor verificări, dar fără a se face o stocare a template-urilor, tiparelor biometrice, căci acolo sunt date personale. Asta ar însemna că serviciul de potrivire a datelor biometrice ar deveni încă o bază de date care uh, ar comporta mai multe riscuri. Avem amendamente și pentru a avea condițiile inițiale cu privire la accesul entităților uh, judiciare la aceste baze de date. Mie, nouă, nouă ni se părea că anumite condiționalități au fost înlăturate inutil. De exemplu, uh, justificarea rezonabilă că o căutare ar însemna uh, găsirea unui răufăcător. Sunt date sensibile din punct de vedere personal. Asta înseamnă o călcare gravă a principiului limitării obiectivului. Mai sunt și alte probleme. Vrem să corectăm situația prin amendamente, de exemplu identificarea politică pe teritoriul statului membru, diferitele legături care există cu detector de identitate multiplă și apoi corectarea datelor și depunerea unei plângeri. Avem încredere că raportorul va înțelege care sunt doleanțele și îngrijorările noastre. Speranța noastră este să se să adopte cerințele noastre cheie în așa fel încât să avem drept rezultat un text pe placul tuturor. Așteptăm o dezbatere constructivă. Vă mulțumesc. Mulțumim, deci ați vorbit în numele doamnei Dali și și cu privire la celălalt dosar. Sunt voturi la șase fix. Să intervină, deci, doar raportorii din umbră. GUE, doamna Ernst, Cornelia Ernst. Sunteți, nu-i așa, raportor din umbră? Then Yes, you are. You're a shadow. You're going to speak. A, da, și dumneavoastră sunteți, deci veți vorbi. Dar Cornelia mai întâi. Am scuzat, n-am înțeles comentariul, spune președintele. V-ați înțeles între dumneavoastră cine intervine primul? Gerard, te rog, și apoi Cornelia. Îmi cer scuze, spune președintele. Domnule președinte, nu am uh, reclamat ordinea de uh, precedență, ci am vrut doar să spun că sunt raportor din umbră și în plus sunt singurul reprezentant al grupului meu, deci mm, e util să pot interveni. Voi fi succint și destul de clar. În ceea ce privește grupul meu, acest dosar privind interoperabilitatea este totodată tehnic și uh, prioritar din punct de vedere politic. Nu trebuie să contați pe grupul meu pentru a goli propunerea Comisiei de substanță sau pentru a face manevre de întârziere astfel încât acest proces uh, considerat esențial să nu fie adoptat înainte de încheierea acestei legislaturi. Considerăm așadar că propunerea ce trebuie discutată și modificată este esențială pentru îmbunătățirea securității interne a Uniunii. Este un instrument esențial pentru maximizarea uh, uh, eficienței numeroaselor și costisitoarelor instrumente puse în aplicare și care își pierd mare parte din eficiență dacă nu sunt interoperabile. Și considerăm totodată că aceasta este ocazia de a demonstra că putem reconcilia respectarea drepturilor fundamentale, în special protecția datelor, cu cerințele cele mai acute în ceea ce privește schimbul de informații. Acestea fiind spuse, azi dimineața a, fost o prima, uh, a avut loc o prima reuniune și am înțeles că amendamentele noastre sunt oarecum susținute de raportori, nu de toate grupurile, dar momentan de raportori. O să vedem ce se întâmplă mai departe. Și vreau să fac două observații. Unu, trebuie să fie clar că grupul meu susține utilizarea Uh, detectorului de identități multiple, fără dispozitivul său. O parte importantă, astfel, din propunere dispare. Este singurul instrument care permite înregistrarea infractorilor care, momentan, sunt în baze de date diferite, însă care nu pot fi legate unele cu altele, pentru că au identități diferite. Și atunci vă întreb cum am putea să facem acest lucru fără crearea acestui registru comun de date de identitate. Acestea fiind spuse, punem o anumită limită la folosirea acestui uh, registru comun de date de identitate. Nu e vorba să fie folosit în orice condiții de ofițerii de poliție de pe stradă care interpelează pe cineva așa pur și simplu și mai ales în cazul minorilor. A doua observație. Uh, dincolo de amendamentul tehnic pe care l-am depus în acest sens, ne întrebăm dacă este oportun să adăugăm încă din prezent aceste date care nu sunt prevăzute în, comisia, um, în propunerea comisiei. Deci uh, aici uh, problema rămâne deschisă, nu am tranșat încă o poziție clară, dar suntem pentru acest instrument uh, nu vom participa la manevre de întârziere a lui și vom veghea strict pentru ca acest dispozitiv să respecte cât se poate de bine, integral, solicitările formulate în ultimul timp vis-a-vis -vis de protecția datelor de, cu caracter personal. Mulțumesc frumos, domnule președinte! Mulțumesc, um, greșit ordinea intervenției grupurilor. Din partea GUE, Cornelia acum. Mulțumesc, Claude. Vă atrag atenția și vă amintesc că de ce vorbim despre acest subiect și care a fost punctul de pornire. Ca punct de pornire, făptașii de la un stat la altul să poată fi identificați rapid și să fie trași la răspundere. Dar ne uităm acum la rezultat. Alde, vă rog, gândiți-vă serios la subiect. Nu e vorba despre asta, ci e vorba despre resortisanții terțelor state în marelor majoritate, împotriva cărora venim cu o neîncredere totală. Căci ne uităm la bazele de date care trebuie create în plus. Ce înseamnă toate acestea? Ne uităm un pic despre ce e vorba și ne dăm seama că e vorba în cu precădere despre resortisanții terțelor state. Se creează posibilitatea de a aduna date despre aceștia în mai multe baze date, nu doar în una singură. Și vă amintesc că supraveghetorul pentru protecția datelor a tras un semnal de alarmă. Dacă facem toate acestea, dacă implementăm totul pe de întregul, atunci să știm un lucru. Nu mai e punct de întoarcere. Vom fi lansat niște bănci uriașe niște baze uriașe de date cu efecte pe termen lung și trebuie să ne întrebăm dacă într-adevăr asta este în echilibru cu drepturile fundamentale ale cetățenilor. Aceasta este întrebarea. Vă amintesc ce am spus la vremea respectivă, să simplificăm bazele de date. De pe partea mea să existe un format unic și să servească obiectivului inițial menționat de mine. Dar ce a rezultat? Cu totul altceva? Ori discuția despre uh, frauda cu identitatea este una extrem de importantă, ne preocupă în Germania și am avut mai multe audieri și am auzit de la experți că nu e deloc simplă problema cu furtul de identitate. Ce se întâmplă, cum se implementează lucrurile, care sunt statisticile, cât de mare este frauda. Uh, sunt foarte multe subiecte fără o soluție la ora actuală și asta ne îngrijorează și tocmai de aceea am spus că obiectivul trebuie delimitat. Datele de o calitate îndoielnică sunt uh, dintr-o dată um, o problemă. Cu datele Interpol avem cu toții o problemă și văd că totuși, în ciuda semnului de întrebare care planează asupra acestor date, ele sunt cuprinse în aceste potențiale noi baze de date. Și deci întrebarea mea este următoarea. Vine asta în uh, sensul a ceea ce ne dorim noi? Căci noi mai întâi am uh, cerut ca tot pachetul să fie retrimis, pentru că noi considerăm că nu este ceea ce ne-am dorit inițial. Deci, iată, amendamentele noastre de la 195 până la mm, uh, 195-192, mă scuzați. Înțelegem că poate nu se adoptă astfel, dar asta înseamnă că vom avea o propunere care trebuie totuși discutată constructiv. Mai avem o propunere în care spunem da, să existe un portal de căutare, nicio problemă, pentru interoperabilitate. Ne imaginăm că poate să existe așa ceva și că e corect. Și apoi, dacă există și reguli de accesare, foarte bine. Dacă ele sunt respectate, atunci eh, lucrurile pot fi structurate corect și uh, ceea ce se obține poate fi important la anchete. Iar în ceea ce este Serviciul pentru Date Biometrice și Comparabilitate, BMS, înțelegem chiar și existența unui asemenea serviciu, dar să fie descentralizat și nu într-o mare entitate unică. Deci mai putem discuta pe compromisuri, dar apoi apare un aspect indiscutabil. Nu putem să susținem celelalte baze de date stipulate, pentru că este disproporționat. Cu privire la uh, constatarea identității, dacă mă gândesc câte se stochează și ce fel de date sunt vizate aici, dintr-o dată lucrurile devin incomprehensibile și nu mi se pare că este o justificare pentru asta. La fel și în ceea ce privește superdetectorul pentru identitatea multiplă. Și știm din sistemul american ce se întâmplă. Președintele încearcă să o întrerupă pe vorbitoare. Știm că uh, se, pot să apară rezultate multiple la căutare, că sunt foarte multe alarme false și că, de fapt, ne îndepărtăm de subiect, ne îndepărtăm de identificarea răufăcătorilor. Uh, deci nu putem să fim de acord cu aceste lucruri așa cum sunt ele identificate acum în text. Îmi pare rău, Cornelia, că ți-am tăiat vorba, spune președintele. Mai sunt trei raportori din umbră, domnul Franz, doamna Valero și doamna Wikström. Deci, dragi colegi, veniți în ajutorul meu, a și doamna Stevens, și fiți succinți. Toți patru, câte două minute ca să putem vota la fix. Știu că se poate vorbi mult pe acest dosar, e clar, dar deocamdată vă rog să vă limitați la două minute. De la vers, domnul Franț. Dragi colegi, dragi colegi, acest dosar uh, pare a fi foarte tehnic, dar este puternic politic. Comisia propune ca toate sistemele de baze de date să fie interconectate în domeniul polițienesc, în așa fel încât să existe un registru central de identitate. Ar fi ca și cum uh, a descris uh, supraveghetorul pentru protecția datelor. Uh, un punct din care nu ne mai putem întoarce, pentru că obiectivele sunt multiple. Aceste baze de date pot fi, trebuie să rămână separate, pentru că există o diferențiere a administrării acestor baze de date. Poliția, poliția trebuie să-și poată îndeplini sarcinile, cei de la frontieră de asemenea și ceilalți uh, să se ocupe de domeniul lor. Mi se pare că există obligativitatea sarcinilor uh, identificate în prealabil, ele trebuie, această obligativitate trebuie uh, respectată. Actul de identitate german poate fi utilizat și în mediul online. Sunt mai multe pseudonime pentru el. Și din punct de vedere administrativ, vedem că utilitatea poate fi multiplă registrul pe care îl propune Comisia, Registrul Comun de Identitate, va anula toate aceste utilizări. Comisia până acum nu a reușit să identifice proporționalitatea interconectării tuturor bazelor, date, bazelor de date, nu a reușit să facă o justificare. Da, într-adevăr, atentatorul de la Berlin avea 14 identități. De ani de zile era cunoscut uh, autorităților, era sub supraveghere. Ce s-a întâmplat în avansul uh, uh, atentatului, ce a mers prost, pentru asta se face o anchetă acum. Lucrurile sunt în derulare. Faptul că nu au fost interconectate identitățile lui n-a fost neapărat problema. Această bază de date nu este doar una ce ține uh, de securitate ca problemă, ci um, de multe alte aspecte. Ce se întâmplă cu sistemul de intrări-ieșiri? Ce se întâmplă cu nucleul acestui sistem? Mi se pare că din punct de vedere tehnic ar depinde toată de acest pod comun. Este um, un punct foarte slab și mi se pare că n-ar trebui să mergem pe această cale. De aceea am vrea ca această bază comună de identitate să fie uh, eliminat, așa cum au susținut și SND și GUE. Am putea fi de acord însă cu portalul unic de căutare. Dar chiar și acesta este deja o mare concesie din partea noastră, căci, după cum știți și dumneavoastră, avem probleme de principiu față de aceste față de unele dintre aceste baze de date stipulate în text. Mulțumesc. Două minute din partea versilor. Nu, vreau decât să adaug ceva la ce a spus uh, colegul meu. N-am nevoie de două minute. Sunt perfect de acord cu colegul, deci nu mai am nimic de spus. Da, o să spun eu atunci. Mulțumesc, Claude. Uh, interoperabilitatea sistemelor de informații este esențială și nu am ajuns încă la potențialul ei complet. Prin urmare, această propunere este una de importanță imensă. Eu cred și am crezut întotdeauna în schimbul de informații. Uh, Uh, și împreună uh, cu grupul meu am spus de mai multe ori că acesta trebuie să fie chiar obligatoriu. Însă, interoperabilitatea presupune și provocări tehnice și politice. De aceea cred că vom reuși să le reuși, uh, depășim până la urmă, însă vom avea nevoie de timp. Asta și datorită faptului că unele dintre sistemele incluse sunt acum în curs, curs de revizuire, ceea ce pune probleme specifice iar propunerea vine cu un nivel suplimentar de uh, complexitate. Evident, ne dorim să obținem un rezultat uh, bun, respectând totodată principiul proporționalității. Amendamentele pe care le-am depus eu vor să îmbunătățească aspectul drepturilor fundamentale, uh, al respectării uh, dreptului la protecția datelor și, de asemenea, uh, vor să se asigure că persoana este informată, că îi se folosesc datele. Cred că este important ca noi în această instituție și în această echipă chiar să ascultăm agențiile care lucrează pentru noi uh, și, în plus, uh, se includ uh, dispoziții speciale privind protecția copiilor și resortisanților din țări terțe. Este important, de asemenea, să include măsuri de uh, prevenire pentru a evita violările acestor dispozitive așa cum s-a întâmplat cu sistemul Schengen de informare în mai multe state membre. Deci sunt nevoie de măsuri de siguranță bune și fiecare stat membru trebuie uh, să, să respectă regulile um, pentru aceste sisteme, inclusiv uh, la nivelul interoperabilității. Eu aștept cu interes uh, lansarea negocierilor pentru a obține cel mai bun rezultat cu putință um, pentru a respecta dreptul cetățenilor la intimitate, asigurând totodată securitatea noastră a tuturor. Sunt convinsă că acest lucru se poate și aștept cu interes să lucrăm împreună. Mulțumesc frumos, Cecilia, spune președintele și uh, sugerez ambilor raportori, uh, dar înainte de asta, doamna Stevens, în numele domnului Dalton, două minute, vă rog. După care închidem lista. Mulțumesc, domnule președinte. Îl înlocuiesc pe colegul Dalton, după cum ați spus. ECR susține interoperabilitatea deoarece provocările actuale legate de securitate și gestionarea frontierelor necesită o utilizare mai inteligentă a informațiilor deja disponibile autorităților competente. Interoperabilitatea trebuie să aibă o valoare adăugată reală și să fie cât se poate de eficientă. Acestea fiind spuse, eu mă voi axa pe una dintre cele mai mari temeri ale grupului meu, și anume amendamentele depuse de grupurile politice cu scopul de a îndepărta părta Registrul Comun de Date de Identitate. Noi considerăm că eliminarea acestui registru ar împiedica grav eficiența procesului, uh, crescând complexitatea și presupunând costuri suplimentare. Totodată, uh, acest lucru reprezintă o povară suplimentară pentru sisteme și autoritățile care le folosesc. Acest registru comun nu înseamnă că toate datele vor fi puse la oaltă sau amestecate, ci doar că se creează o platformă unde datele de la fiecare sistem sunt păstrate separat cu respectarea drepturilor și limitărilor care se impun. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, mulțumesc și că ai fost succintă. Știu că toți raportorii au auzit aceste informații nu cred că mm, putem să răspundem la toate aceste puncte ridicate pentru că urmează votul. Mai urmează până 10 octombrie o serie întreagă de întâlniri, după cum știu. Sunt convins că ați auzit ce au avut de spus raportorii de, din umbră, așadar în perioada uh, următoare, până în 10 octombrie, vă doresc succes Uh, pentru că aveți numeroase amendamente uh, pe care trebuie să le analizați și vă mulțumesc și pentru eforturile depuse până acum. Aștept cu interes rezultatul final. Vreți să mai spuneți ceva? Nu? Bine, mulțumesc atunci colegilor și raportorilor din umbră de asemenea. Dragi colegi, uh, trecem acum la vot. Dacă doriți să vă așezați cu toții, să, și să trecem la primul raport uh, pe care îl voi vot, vom vota al doamnei Kaufman. Până se așează toată lumea, vreau doar să vă reamintesc că al treilea vot de astăzi va fi împreună cu Comisia Econ într-o altă sală. Și uh, să aveți cartelele de vot electronic, vă rog. Vă rog să vă pregătiți și trecem la vot.

Okay, colleagues, we can proceed to the vote. Dragi colegi, să trecem la vot. Uh, vicepreședinta noastră are o intervenție scurtă, uh, Barbara Tarong. Mulțumesc, domnule președinte. Mâine la ora 18 și jumătate se lansează expoziția specială legat de Polonia și apărarea democrației. Vă invit la expoziție și la dezbaterea ce va urma acolo. Va fi foarte important ca membrii Parlamentului European să arate interes față de problema um, Poloniei, față de poporul polonez, uh, va, uh, pentru că totul va fi transmis uh, pentru toți cei care participă la aceste manifestații și la grevele de la noi din țară. Vă rog așadar, vă invit la expoziție și la scurta dezbatere ce va urma. Mulțumesc frumos, uh, Barbara. Domnule Lopez Aguilar, uh, aveți un punct de ordine. Vreau doar să vă reamintesc, spune Lopez, uh, domnul Lopez Aguilar, că aștept de vreo 10 minute cartela electronică, dar dacă nu vine, vă rog să mă numărați alături de restul grupului. Îmi pare rău, aștept această cartelă. Credeam că aveți de spus ceva mai interesant, spune președintele. Uh, vă rog să trecem la vot. Dacă e toată lumea gata, începem cu compromisul C. Vorbim despre proiectul de raport privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul. Raportor doamna Kaufman, Silvia Ivon, dorești să spui ceva înainte de vot? Te rog. Vreau doar să mulțumesc tuturor celor care au lucrat alături de mine, colegilor, asistenților și, evident, secretariatului. Multe mulțumiri. Mulțumim, Silvia Ivon. Să trecem la vot. Compromisul ce? S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul privind articolul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. And it's carried. Compromise in Article 4. The vote is open. Sorry, 3. Sorry, Article 3. Vote is open. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Compromisul privind articolul 4, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul privind articolul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 101. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 102. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 103. S-a deschis votul. nu uh, este caduc. Uh, trecem așadar la compromisul. Președintele se corectează. Amendamentul 103, așadar. Votul este deschis. Reluăm, spune președintele. S-a închis votul la articolul 100, amendamentul 103 și mergem acum la compromisul privind amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul privind articolul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul privind articolul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul privind articolul 11. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul privind articolul 12. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul privind articolul 13. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul privind articolul 14, articolul 16, alineatul A și articolul și uh, considerentul 23, alineatul A, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul privind articolul 15 s-a deschis votul. S-a închis și se adoptă compromisul privind articolul 16. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 170. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 171. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 173. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul privind articolul 19. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul privind articolul 20. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Considerente. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul A. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul P. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 35. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 36. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 39. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul D. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul E. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul F. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul G. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul H. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 57. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul I. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul J. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul K. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul L. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul M. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul N. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul O. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul P. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul Q. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 74. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 75. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă și votul uh, final, prin vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă cu 31 de voturi pentru, un vot împotrivă și nicio abținere și votul uh, final uh, cu uh, majoritate absolută, conform norme, regulei 69, s-a deschis votul. S-a deschis votul. Avem 30, nevoie de 31 de voturi. A votat toată lumea. S-a închis votul. 37 pentru, 1 împotriva și nicio abținere. Felicitări raportoarei, doamna Kaufmann. Trecem imediat la următorul vot. Raportor, uh, doamna Ferrara. Decizia privind aprobarea încheierii de către Eurojust a acordului de cooperare între Eurojust și Albania. Laura, doresc să iei cuvântul înainte de vot? Atunci trecem direct. Nu sunt amendamente, deci trecem la votul final, la vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 34 de voturi pentru, 1 împotrivă și 3 abțineri. Felicitări doamnei Ferrara. Dragi colegi, um, repet anunțul. Cei care votează, mergem să votăm împreună cu Comisia Econ în uh, sala PHS 3C50 să mergem cu toții repede acolo ca să terminăm cât mai repede. Deci toată lumea rapid în 3C50 pentru a vota alături de Comisia Econ. How was your summer? Oh, it's good, yeah.